Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Stimate, stimați colegi, doamnelor și domnilor, vreau să-i urez bun venit comisarului desemnat pentru transport și sectorul spațial, domnul Maroș Sefcovici, și vreau să-i urez de asemenea mult succes astăzi. Conform uh, regulilor de procedură, obiectivul acestei audieri este aceea, acela de a-i permite Parlamentului European să evalueze comisarii de, desemnați pe baza experienței, pe baza independenței lor și pe baza cunoștințelor în domeniu. Bineînțeles, cunoștințele în domeniul uh, lor trebuie să fie, sau în uh, portofoliu, de mele ce țin de portofoliu, trebuie să fie bine evaluate. Colegi de la ITRE vor lua parte la audierea noastră, deoarece comisarul uh, Șefcovici este desemnat și pentru sectorul spațial. Domnul Șefcovici a răspuns deja întrebărilor pe care i le-am adresat în scris. Răspunsurile sale au fost uh, transmise colegilor în toate limbile oficiale. Vreau să mulțumesc pentru asta. Înainte de a da cuvântul comisarului desemnat, vreau să fac câteva mențiuni, cu, comentarii cu privire la uh, procedura pe care o vom folosi astăzi. Astăzi, întrebările vor fi adresate și vor fi urmate imediat de răspunsuri. Avem două runduri de, runde de întrebări și răspunsuri. Uh, Uh, prima rundă va fi uh, dedicată întrebărilor adresate de către coordonatori. Al doilea set de întrebări va fi uh, rezervat membrilor comisiilor. Dat fiind faptul că avem puțin timp la dispoziție, vom monitoriza bine timpul pe care îl folosiți. În cazul în care vorbitorii își depășesc timpul acordat, ei vor fi între, întrerupți la fel și comisarul desemnat. Prin urmare, vă rog pe toți să respectați timpul care v-a fost acordat. Întâi de toate, coordonatorii vor avea 5 minute la dispoziție. Coordonatorii pot să pună o întrebare de maximum 2 minute, iar uh, comisarul desemnat va trebui să răspundă imediat. Are 3 la dispoziție pentru răspunsuri. Cu cât uh, întrebarea dumneavoastră este mai lungă, cu atât va fi mai scurt, răspun, uh, mai scurt răspunsul. Haideți să încercăm să fim subcinți. În cazul în care uh, timpul de răspuns și întrebare nu va fi epuizat, atunci voi da uh, persoanei care a adresat întrebarea posibilitatea de a pune o nouă întrebare. Uh, dar, bineînțeles, această întrebare trebuie să se lege direct de prima întrebare adresată. În cazul în care această regulă este încălcată, îmi voi rezerva uh, posibilitatea de a-l întrerupe pe coordonator. În cea de-a doua rundă, avem trei minute la dispoziție pentru fiecare întrebare și răspuns. Și aici, cu cât uh, întrebarea este mai succintă, cu atât mai mult timp va avea comisarul desemnat la dispoziție pentru a da un răspuns cât mai complex. În al, do- în al do- doilea set de întrebări, în a doua rundă de întrebări, voi permite uh, adresarea unei întrebări suplimentare doar dacă din cele trei minute puse la dispoziție a mai rămas un minut neutilizat. Interpretarea uh, este una pe baza regimului complet, prin urmare fiecare intervenient poate să se adreseze și în limba sa maternă. Însă vă rugăm să vă gândiți și la in, în interpreți, uh, vă rugăm să nu vorbiți prea repede pentru ca în, întrebarea dumneavoastră să fie integral interpretată. Audierea este înregistrată și de asemenea transmisă în direct pe site-ul nostru de internet. De asemenea, există un forum pe care toată lumea poate să participe. După toate aceste informații, îi dau acum cuvântul comisarului desemnat, domnul Șefcovici, Uh, să țină o prezentare introductivă. Are la dispoziție 15 minute. Domnule Șefcovici, ne bucurăm să vă ascultăm în legătură cu părerile dumneavoastră privind viitorul mobilității în Europa. Ne dorim ca Europa să se integreze, mobilitatea să fie asigurată și, de asemenea, mediul înconjurător să fie protejat. Domnule Șefcovici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, stimate doamne, stimați domni. Domnule președinte, în momentul în care ne-am întâlnit pentru prima dată, mi-ați spus cât de importantă este pentru dumneavoastră, cât de important este pentru dumneavoastră un sector durabil al transporturilor la nivel european. Și mi-ați prezentat și detalii cu privire la toate angajamentele pe care vi le-ați asumat în urma discuțiilor cu dumneavoastră mi-am dat seama cât de multe experiențe comune avem. Amândoi am trăit uh, la umbra cortinei de fier, dumneavoastră la Berlin, eu la Bratislava. Împărțirea de pe atunci a Europei nu mai poate fi imaginată astăzi de generația tânără. Tocmai de aceea integrarea europeană din ultimii 50 de ani a fost o mare transformare. Bineînțeles, transportul a fost puternic afectat de acea împărțire din trecuta Europei. Tocmai de aceea, prioritatea mea va fi aceea de a depăși uh, obstacolele de, uh, în continuare existente. Voi încerca să implementez toate acele tenteuri care vă sunt atât de dragi. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, și eu am candidat la uh, Parlamentul European, la fel ca și dumneavoastră și am fost ales, la fel ca și dumneavoastră, m-am întâlnit cu cetățenii și știu clar că, care sunt domeniile politicii europene care sunt foarte importante pentru cetățeni. Cetățenii au confirmat faptul că transportul și o bună infrastructură în acest domeniu sunt foarte importante pentru ei. Parlamentul European a crescut de trei ori bugetul uh, pus la dispoziția construcției coridoarelor transeuropene. Și acesta este practic uh, cel mai important semnat pe care l-am trans- semnal trans- pe care l-am transmis cetățenilor europeni. Transportul și mobilitatea se află în centrul integrării europene și cred că Europa în secolul 21 merită un, un sector al transporturilor uh, cât se poate de, ca, uh, de calitativ. Avem nevoie de siguranță și de asemenea intermobilitate. Avem nevoie ca sectorul transporturilor să se transforme într-o coloană vertebrală a societăților noastre creșterea economică și crearea locurilor de muncă reprezintă prioritățile Comisiei Juncker și cred că mandatul uh, acesta pentru care am fost desemnat poate contribui la atingerea acestor ambiții. Voi dori, uh, îmi doresc să colaborez strâns cu dumneavoastră în, uh, pentru a crea pentru a folosi cât mai bine cu putință cele 300 de miliarde de euro oferite uh, proceselor de modernizare a infrastructurii europene. Dar pentru toate acestea avem nevoie de proiecte de calitate, o colaborare strânsă cu BEI și de asemenea o colaborare strânsă cu sectorul privat. Doar așa vom putea să scoatem Europa din criză și putem să-i dăm Europei infrastructura uh, cea mai bună de care are nevoie în secolul 21. Și bineînțeles că toate acestea trebuie să se bazeze pe o viziune cât se poate de clară, care să pregătească Europa nu doar pentru ceea ce e necesar în momentul de față, ci și pentru ceea ce va fi uh, necesar peste 10, 20, 30 de ani. Tocmai de aceea avem nevoie de sisteme de transport inteligente și avem nevoie de rețele intermodale integrate baze, bazate pe tehnologiile digitale și de satelit. Avem nevoie de noi servicii și produse care să le permită cetățenilor europeni și companiilor europene să acceseze opțiuni de transport cât se poate de viabile uh, și pe care să le acceseze doar prin apăsarea unui, uh, unei căsuțe pe ecranul telefonului pe eh, ecranul telefonului. Din ce în ce mai mulți cetățeni europeni trăiesc în mediul urban. Transportul, eh, tocmai de aceea, trebuie să se bazeze pe cele mai inovatoare soluții, pentru că doar astfel competitivitatea va reveni în Europa, pentru că astfel vom reuși să creăm locuri de muncă pentru tineri și vom oferi stabilitate de asemenea celor 11 milioane de angajați în sectorul transporturilor. De, asemenea, avem nevoie de un sistem al transporturilor cât mai sigur cu putință. Mă puteți întreba cum anume putem uh, transforma în realitate această viziune. Ei bine, am vorbit deja despre rețelele TNT și vreau să vă spun încă de pe acum acum că aceste proiecte vor reprezenta o mare prioritate a mea. Voi lucra asupra tuturor coridoarelor, voi încerca să depășesc toate blocajele uh, care continuă să existe și nu voi ezista în a utiliza principiul uh, folosește sau pierde uh, pentru a păstra la nivel înalt angajamentul statelor membre. Voi lucra uh, strâns cu dumneavoastră asupra propunerilor uh, legislative încă aflate în discuție, precum al patrulea pachet uh, feroviar sau politica cerului unic european. Trebuie să facem mari progrese în aceste domenii. Aceste dosare sunt uh, unele foarte sensibile și pentru depășirea acestui caracter sensibil nu putem să folosim decât instrumentul reprezentat de dialogul social. Lucrând cu uh, actorii sociali vom putea să creăm, uh, să folosim tehnologia nouă în domeniul transporturilor fără a scădea standardele sociale. Uniunea Europeană a cerut întotdeauna și a, și a promovat întotdeauna drepturile pasagerilor în uh, toate uh, sectoarele transportului. Și tocmai astfel, prin această insistență, companiile au uh, fost determinate să-și schimbe politicile uh, anti-consumatori. Uh, Cred că interoper- interoperabilitatea trebuie să fie asigurată la nivelul tuturor sectoarelor uh, sau mijloacelor de transport. Trebuie să folosim toate instrumentele care ne sunt uh, puse la dispoziție, care au fost deja coagulate, precum uh, EMTS și alte instrumente Acestea există așadar deja și trebuie să fie folosite. Trebuie să le folosim și pe acestea, dar și uh, diferitele alte întreprinse comune, precum Cezar sau Shift to Rail. Trebuie să, ne, uh, să le folosim pentru a aduce beneficii cetățenilor. Doar astfel cetățenii și companiile vor, fi, vor beneficia de beneficiile de care au uh, au uh, nevoie și de care, pe care le merită. De asemenea, trebuie să sprijinim sectorul feroviar și asta cât mai curând cu putință. Sectorul aerian, de asemenea, trebuie să fie uh, sprijinit. Avem nevoie de un uh, cer unic european în, același, în adevăratul sens al cuvântului. Nu putem să le obligăm pe companiile aeriene să piardă în continuare cât, circa 5 milioane de euro uh, pe an din pricina lipsei cerului unic european. Trebuie trebuie să sprijinim dezvoltarea aeroporturilor. Dacă nu luăm deciziile potrivite cât mai curând cu putință, e clar că pe viitor vom avea mari deficiențe, la, deficite la nivelul uh, industriei aeriene și uh, sectorului are, aerian. Cezar face multe, bineînțeles, și sunt sigur că industria va, europeană, din acest punct de vedere, va rămâne una foarte competitivă, tocmai datorită celor uh, Uh, stabilite de Cezar. Uităm uneori că circa 75% din uh, exporturile și importurile noastre circulă pe um, apele și pe mări. 40% dintre flotele la nivel mondial sunt europene și tocmai de aceea trebuie să ne concentrăm și asupra sectorului maritim. Trebuie să ne asigurăm că acest sector, la fel ca și celelalte, este foarte integrat în această uh, Uh, în acest spațiu unic european al transporturilor. Porturile trebuie să fie bine dezvoltate și să fie legate de, de coridoarele pan-europene. Avem nevoie de un uh, spațiu maritim unic, fără bariere. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva emisiilor de dioxid de carbon și a polorii aerului. Trebuie să colaborăm tocmai de aceea cu uh, toate organizațiile internaționale, precum ICAO și altele. Cooperarea la nivel uh, internațional este esențială. De asemenea, uh, Căile fluviale sunt foarte importante. Acestea pot duce la scăderea sau utilizarea acestora poate duce la scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Din păcate, flotele fluviale sunt uh, adeseori învechite și unele dintre fluvii, fluvii precum uh, Dunărea, sunt folosite doar la 15% din uh, capacitatea sa. Naiades ne poate ajuta însă să îmbunătățim situația la nivelul acestui sector și să ajutăm de asemenea armatorii. Vom voi încheia acum cu transportul rutier. 72% dintre uh, pasageri sunt trans, transportate uh, cu mașina. 42% dintre mărfuri sunt uh, transportate pe șosele. Trebuie tocmai de aceea să organizăm mai bine transportul rutier, asta pentru a nu permite în continuare unui număr de 1 din 4 camioane să călătorească goale pe șoselele noastre. Uh, de asemenea, trebuie să folosim și în acest domeniu principiul uh, polotorul plătește, asta pentru a obliga statele membre să, -și organi- să creeze o politică a transportului rutier mai eficientă. De asemenea, consider că trebuie să uh, Vorbim și despre regulile deja agreate, precum uh, cea privind capotajul. Aceste reguli au fost uh, create pentru a îmbunătăți uh, uh, siguranța Uh, și de asemenea pentru a scădea emisiile de dioxid de carbon. Cred că trebuie să facem mai multe în acest domeniu și să ne asigurăm că toate aceste reguli sunt respectate. Trebuie de asemenea să luptăm împotriva deceselor uh, provocate de transportul ratier, rutier. 26.000 de victime anual e un număr prea mare pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră. Siguranța trebuie să fie cuvântul cheie pentru toate modurile de transport și Europa va rămâne în continuare cea mai uh, sigură uh, Uh, cel mai sigur spațiu al transportului la nivel uh, mondial. Vom avea mai mult ca sigur în curând uh, vehicule intel inteligente acesta este, este, aceasta este calea care trebuie să fie urmată în sectorul rutier, dar pentru toate acestea avem nevoie de o infrastructură uh, rutieră cât se poate de inteligentă și de asemenea avem nevoie de reguli cât se poate de clare. Sunt foarte încântat să Uh, văd că spațiul și transportul uh, sunt reunite din nou. Spațiul, uh, sectorul spațial se apropie acum de utilizatori. E un moment potrivit pentru că viitorul spațial european va fi unul plin de provocări. Până în anul 2020, Europa trebuie să uh, Uh, transforme în programe utilizabile programul Galileo, Copernicus, etc. În acest scop vor fi puși sau uh, puși pe orbită peste 30 de sateliți în următorii 5 ani. Baza solidă a Europei, uh, baza industrială, este de net Dar, bineînțeles, și această industrie trebuie să fie stimulată cercetarea, crederea, uh, cercetarea, uh, creșterea trebuie să fie stimulate dacă e să avem în continuare această uh, competitivitate. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni beneficiază de cele mai bune servicii, indiferent dacă caută previziunile meteo sau își verifică contul bancar. Să nu uităm că oricare ar fi, sau pentru multe dintre activitățile umane depind practic de uh, sateliți. De fapt, 7% dintre activitățile la nivel european de, depind de, de rețelele de satelit, bineînțeles, însă uh, problemele uh, n-au întârziat să apară. Dar cu toate acestea, accidentul uh, care a avut loc la punerea în orbita unui, unuia dintre sateliții Galileo nu ar trebui să ne dezarmeze. Din potrivă, ar trebui să luptăm mai mult pentru punerea în aplicare a planului nostru uh, spațial, politicii noastre spați- spațiale. Domnule președinte, transportul este un domeniu care atinge pe toată lumea. Este uh, coloana vertebrală a societății moderne. Industria transportului uh, europeană arată competitivitatea și spiritul inovator la nivel european. Și dacă voi fi confirmat în calitate de comisar, voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru a avea această, acest rol de conducător uh, global uh, să avem infrastructura pentru secolul 21, să creștem economia și să creăm locuri de muncă pentru a proteja mediul și pentru a avea uh, mai multă inovație. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Șefcovici. Vă mulțumim că, iată, ne-ați demar, demonstrat cât de multe limbi știți să vorbiți. Bineînțeles, am fost încântat să vă aud vorbind în germană. Bine, acum trecem la prima rundă de întrebări și răspunsuri. Uh, domnul Vin van de Camp are cuvântul. Comisaris, spreek nog geen Nederlands. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, nu vorbiți încă limba olandeză, dar cred că putem lucra la asta. Vă urez bun venit la Parlamentul European în numele grupului PPE și Vreau să vă spun că am dorit să cooperăm cu dumneavoastră într-un mod corect și ambițios, pentru că noi credem că fără transport nimic nu se mișcă. Totul este static, inclusiv economia europeană. Am trei întrebări. În primul rând, Cartea Albă ă, pentru o zonă unică de transport european. Parlamentul European a stabilit niște priorități. Le veți accepta sau le veți schimba? Care sunt planurile dumneavoastră? A doua întrebare. Finanțarea proiectului TNT, de care deja ați vorbit, uh, și cele 300 de miliarde de euro ale domnului uh, Juncker, cât dintre aceste fonduri vor ajunge la proiectele TNT? Am dorit să auzim uh, câte ceva legat de asta. Și apoi o problemă mai dificilă, cooperarea cu ceilalți comisari și cu ceilalți directori generali. Pentru că am observat că, în general, Comisarul pentru Transport este pus la punct de Comisarul pentru Concurență, de Comisarul pentru Mediu, uh, de Comisarul de Transport, nu, scuze, nu de transport, că acela sunteți dumneavoastră, dar cum veți face față? Pentru că transportul ar trebui să conducă în societatea noastră. Și nu în cele din urmă, mai am câteva secunde, aș dori să vă întreb uh, de uh, oamenii cu uh, restricții de mobilitate. Am vorbit despre avioane, despre trenuri, despre proiecte mari, dar ce facem? Care sunt planurile dumneavoastră, planurile europene pentru a intensifica uh, aceste planuri pentru oamenii cu uh, probleme de mobilitate. O să mă opresc aici. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule Șefcovici, aveți cuvântul. I'll work on my Dutch. I'll, I'll... Promit că o să învăț limba olandeză, dar ca să revin la întrebarea dumneavoastră. Când am discutat cu colegii în Colegiul Comisarilor despre modul în care am putea avea o foaie de parcurs pentru următorii cinci ani, am ajuns la concluzia că Cu cât vin mai repede cu o revizuire a Cartei Albe, cu atât mai bine. Pentru că până acum Cartea Albă a venit un pic cam târziu uh, pe mandatul anterior și planurile legislative au trebuit ajustate. Așa încât pot să vă promit că o să fac tot posibilul pentru a accelera procesul de revizuire a cărții albe, Cred că până acum putem spune că progresele înregistrate au fost uh, impresionante. 24 de măsuri au fost deja, fie deja realizate, fie deja puse în practică și aș dori să discut cu colegii din Colegiul Comisarilor, pentru că acesta este un document care trebuie sprijinit de toți și apoi să revin la dumneavoastră și să vă invit să lucrăm împreună Uh, cu Comisia și cu mine la acest subiect. În ceea ce privește TNT-ul și suma de 300 de miliarde, știți cu toții că 26 de miliarde pentru TNT sunt foarte mulți bani, dar sunt o picătură în ocean dacă ne uităm la ce ne trebuie în Europa. Avem nevoie de uh, fonduri mult mai mari. Și cred că proiectele bune uh, de infrastructură, proiectele bune pentru viitoarea dezvoltare a sistemelor moderne sunt proiecte în, pentru care putem găsi investitori din sectorul privat. Și putem uh, începe niște parteneriate public-private pentru a avea sprijin financiar uh, pe lângă sprijinul financiar acordat prin perspectivele financiare. Cât va ajunge la infrastructură e dificil de spus, dar personal pot să vă spun uh, că va fi foarte dificil să găsim proiecte la fel de atrăgătoare uh, pentru uh, parteneriatele public-private în alte domenii. Dacă vorbim despre cooperarea cu alte directorate generale, în momentul de față sunt vicepreședinte și uh, sunt pregătit să lucrez cu absolut toată lumea. În ceea ce privește accesibilitatea, o să lucrez uh, strâns cu doamna Thyssen, care o să vă propună uh, legea accesibilității europene, care va lua și acest aspect în uh, calcul. Mulțumesc! Mulțumim că ați respectat timpul. Urmează domnul Ertu. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de, desemnat. Mai întâi de toate vreau să vă urez în numele grupului meu mult succes în audiere. Trec la prima întrebare. Este vorba aici despre drepturile sociale și aplicarea acestora. Domnule comisar desemnat, considerați că aspectele sociale ar trebui să fie un element esențial al politicii de, de transport europene și mai mult decât atât, vă veți asigura uh, că Uh, drepturile sociale vor fi aplicate mai bine la, în, întreg, în întregul spe, spațiu european și cum doriți uh, să transformați asta în realitate. A doua întrebare, Sustainable Urban Mobility. Știm cu toții că mediul urban uh, are nevoie de ajutor. Uh, prin urmare, vă întreb care este poziția dumneavoastră cu privire la politica actuală privind mobilitatea urbană. Și mai mult decât atât, cum, unde credeți că ar trebui să se îmbunătățească lucrurile și cum veți uh, acționa dumneavoastră? Uh, folosirea în comun a vehiculelor este un domeniu important și vreau să vă întreb cum anume va încerca uh, Comisia Europeană să sprijine genul acesta de transport. În al treilea rând, pachetul portuar accesul la serviciile portuare și transparența financiară. Întrebarea mea este următoare. Cum anume veți îmbunătăți politica de subvenții acordate uh, porturile? porturilor și cum vă veți asigura că DG Competition nu va pune capăt acestor subvenții. În al, treilea, rând, în al patrulea rând, uh, marile camioane, cum le veți trata pe aceste gigalider și în ultimul rând vreau să vă întreb cum va dori Comisia Europeană pe viitor să scadă Uh, toate costurile cu care se confruntă industria feroviară în momentul de față. Uh, o să încerc să răspund uh, la subiect pentru că s-au adresat multe întrebări importante. În primul rând, în ceea ce privește drepturile sociale, cred că pentru noua comisie ar trebui să existe o regulă. Atunci când pregătim legislație și când uh, facem evaluarea de impact, Cred că ar trebui să ne adresăm o întrebare foarte importantă. Cum va afecta această legislație locurile de muncă din Europa? Vom crea noi locuri de muncă sau vom crea probleme pentru uh, oamenii de pe piața muncii? Și vă asigur că pentru mine acesta va fi un principiu extrem de important în domeniul transportului. Pentru a fi sincer, dacă ne uităm la ultimii ani, cred că putem să facem treabă mai bună dacă vorbim de dialogul social. Știu că are loc, știu că este în principal la nivel tehnic și unor cred că pentru a crea încredere trebuie să o promovăm mai mult, pentru că cooperarea cu partenerii sociali este esențială și dacă îmi dați voie să sar la întrebarea legată de porturi, uh, Cred că acesta este un domeniu uh, deosebit în care chiar cred că trebuie să creștem încrederea. Am avut două faze foarte dificile în spatele nostru. Avem o a treia propunere. Sunt pregătit să lucrez cu dumneavoastră și cu partenerii sociali pentru a vedea cum putem rezolva aceste probleme legate de porturi. Pentru că ele sunt porțile către Europa și trebuie să găsim o soluție pentru a le lega de rețelele transeuropene și de a le uh, upgrada, de a le moderniza toate porturile, nu doar cele trei despre care am vorbit, astfel încât ele să facă parte din sistemul transeuropean. Uh, un uh, punct important legat de mobilitatea urbană durabilă. Majoritatea oamenilor trăiesc la oraș și majoritatea accidentelor rutiere se, uh, se întâmplă la oraș. Deci cred că ar fi logic să avem politici solide la nivel european pentru cetățeni, dar din păcate nu toate statele membre sunt de acord cu acest punct de vedere. Avem o problemă de subsidiaritate aici, trebuie să discutăm cu statele membre pentru că pot să vă spun că dacă mă uit la modul în care primarii văd lucrurile, ei ar vrea să vadă o abordare europeană, ar vrea să vadă o dezvoltare a o, o, unei platforme europene pentru mobilitatea urbană deci uh, platforme prin care să putem face schimb de bune practici și să rezolvăm toate aceste probleme pentru cetățeni și pentru uh, uh, mediu. Mulțumesc. Urmează domnul Robert Zile. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc, domnule Șefcovici, pentru discursul dumneavoastră introductiv în numele ECR. Vreau să vă spun că și noi așteptăm uh, să uh, avem o bună cooperare cu dumneavoastră. Primul lucru pe care vreau să vă uh, să întreb. Întotdeauna ne, avem o problemă cu implementarea uh, proiectelor din facilitatea Connecting Europe. Noi credem că Uh, regula spune că până în 2060, dacă anumite proiecte nu continuă, atunci Comisia trebuie să uh, uh, aloce fondurile altor proiecte și sunt multe alte anexe, multe alte fațete care sunt aproape implementate în statele membre. Uh, deci e mult mai ușor uh, să ai rețeaua uh, principală, fundamentală, într-un stat membru decât în mai multe. Și atunci vreau să știu ce va face Comisia pentru aceste, corido- aceste proiecte de coridoare care să lege Europa. Apoi, uh, având în vedere sancțiunile impuse de UE Rusiei, Rusia ne-a interzis accesul în spațiul aerian siberian. Și știm că acest lucru este împotriva Convenției de la Chicago. Și știm că rușii câștigă bani din tranzitarea spațiului aerian, dar vreau să știu dacă nu credeți că ar trebui să impunem niște măsuri de reciprocitate sau un fel de presiune asupra Rusiei uh, astfel încât uh, să nu permitem Rusiei să continue în acest uh, stil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Zile, pentru ambele întrebări. Dacă ne gândim la coridoare, aș spune că e o problemă care este prezentă mai ales în statele membre din Europa Centrală și de Est și în capacitatea de absorpție a acestora și 2016 uh, va fi un an uh, extrem de important. Cred că trebuie să arătăm că suntem foarte serioși pentru că dacă nu uh, îți respecti promisiunile, dacă nu respecti calendarul convenit, sunt alții din Europa care au nevoie de acești bani. Deci nu putem să ne găsim în situația în care suntem acum în multe state membre care deja sunt în următoarea perioadă a perspectivelor financiare și pot să vă spun că o să fiu foarte meticulos atunci când vine vorba despre aplicarea principiului folosește-l sau pierde-l. În același timp o să încerc să fiu corect cu statele membre, pentru că știu că uneori este foarte dificil să pui în aplicare toate aceste proiecte. Deci voi fi pregătit să merg prin toate proiectele, pe toată lista, uh, și să le dau niște avertismente clare. Am văzut că e o problemă. Dacă nu accelerați munca, s-ar putea să rămâneți fără bani, pentru că uh, nu suntem doar sub controlul Colegiului Comisarilor, ci sub controlul tuturor și trebuie să știți că acești bani trebuie folosiți. Deci sunt extrem, extrem de serios în ceea ce privește aceste lucruri și cred că putem implementa principiul cu ajutorul dumneavoastră. Tranzitarea spațiului aerian siberian. Știți că relația noastră cu Rusia este una foarte complexă nu doar în domeniul politic, ci în special în domeniul transporturilor. Dar o să mă concentrez asupra întrebării dumneavoastră pentru că acesta este un, un subiect cu care tratăm de mulți ani și am primit multe promisiuni din partea Rusiei. Uh, Rusia a spus că înainte să intre în OMC o să uh, anuleze aceste taxe. Până astăzi, companiile aeriene europene plătesc mai bine 300 de milioane de euro pe an, care sunt folosiți uh, ca subvenții pentru linia aeriană uh, rusească care folose, uh, folosește aceleași rute aeriene ca și linile uh, europene. Nu cred că este corect acest lucru și sper că la un moment dat vom vedea un fel de normalizare în relația între Uniunea Europeană și Rusia și sper că vom lucra din greu la asta. Putem să, să convingem și statele membre că este mult mai bine ca noi, europenii, să vorbim cu o singură voce, să avem o poziție unică față de această problemă cu Rusia și să uh, solicităm un acord între Rusia și UE pentru că e clar că aceste taxe uh, impuse de Rusia încalcă uh, normele internaționale. Mulțumesc. Doamna Ghezina Meissner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Șefcovici și grupul ALDE vă urește bun venit și abia aștept, vă ură, urează, îmi cer scuze, bun venit. Aștept cu nerăsp- nerăbdare răspunsurile dumneavoastră, dar mai întâi haideți să vedem care sunt întrebările mele. Cu toții ne dorim, bineînțeles, acel spațiu unic european al transporturilor. Dumneavoastră ați vorbit despre importanța porturilor și de asemenea despre transportul fluvial, ceea ce m-a încântat foarte tare. Se vorbește foarte rar despre căile fluviale. Am avut uh, uh, Naiades, da, Naiades e mic, putem mai mult. Uh, Vorbi, vorbeați uh, despre faptul că doar 15% din capacitatea căilor fluviale este folosită. Deci e clar că avem uh, loc de mai bine. Și acum întrebarea mea. Nu e așa de ușor uh, să lărgim rutele fluviale? Trebuie construite poduri, etc., etc. Vreau să vă întreb cum uh, vă imaginați, cum credeți că veți reuși într-adevăr să îmbunătățiți uh, navigabilitatea căilor fluviale, date fiind aceste dificultăți inerente. Și pe lângă dificultățile inerente mai vin și uh, protestele cetățenilor. Am avut o serie de manifestații atât în, uh, în zona Dunării cât și în, în zona altor fluvii. Cum dumneavoastră veți reuși să sprijiniți cooperarea între state în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much, Madam Meissner. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner, pentru această întrebare. Aveți perfectă dreptate că, din păcate, căile navigabile interne și transportul pe aceste căi navigabile interne a fost trecut cu vederea în trecut și cred că motivul pentru asta a fost că flota este depășită. Căile navigabile interne nu sunt întreținute așa cum trebuie și, din păcate, industria este foarte fragmentată. Este condusă de IMM-uri micuțe, de afaceri de familie, micro-întreprinderi, pentru care este foarte dificil să facă investiții importante și să își dezvolte afacerea la proporții de economie de scală. Deci m-a bucurat foarte mult să văd cât s-a muncit la asta și cât ne-am gândit cum am putea ajuta această industrie promițătoare, pentru că, așa cum ați spus, este prietenoasă cu mediul și dacă ne uităm câte camioane poți încărca pe o barjă, uh, și care sunt emisiile de dioxid de carbon prin comparație cu alte moduri de transport și care este disponibilitatea și conectivitatea cu uh, porturile majore, este foarte clar că acest uh, ramură a industriei transport are mult potențial. Ceea ce o să fac și o să, o să încerc să obțin sprijinul și ajutorul dumneavoastră o să folosesc acest uh, proiect NAIADES pentru a reconstrui aceste industrii, pentru a ajuta micro-întreprinderile să își uh, renoveze navele să lucreze la proiecte mai bune care să fie mai prietenoase cu mediul și care să țină cont de toate cerințele impuse de navigația modernă. Și trebuie să lucrăm și cu statele membre într-un mod mai intens pentru întreținerea uh, căilor navigabile interne Știți că sunt din Bratislava, care este pe Dunăre și știu foarte bine uh, ce fel de discuții avem despre întreținerea Dunării cu vecinii noștri. Deci uh, abordarea europeană este extrem de necesară și m-a încurajat să văd că navigabilitatea pe Dunăre era importantă pentru țările implicate în strategia pentru Dunăre. Uh, pentru că e clar că potențialul e mare, se pot aduce uh, oportunități orașelor și regiunilor uh, aflate pe malul acestor uh, fluvii sau râuri și cred că ar trebui să încercăm să uh, răspundem la îngrijorările cetățenilor implicându-i în dezbatere, arătându-le ce fel de potențial uh, Uh, are acest uh, mod de transport reîntinerit, dacă putem spune așa. Și cred că este posibil și sunt convins că ar trebui să facem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kilönen. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Șefcevici. Vă transmit salutări din uh, partea grupului GUE. Am trei întrebări. În primul rând, legat de condițiile de lucru. Se pare că locurile de muncă în, sectorul de transport vor scădea ca număr și vreau să știu cum puteți garanta că Uniunea Europeană nu va accelera subevaluarea educației uh, europene și disponibilitatea forței de, forței de lucru cu uh, înalte calificări, în special în uh, sectorul aviatic liniile low cost subminează regulile generale, Comisia Europeană este pregătită să sprijine și să aplice condițiile sigure de lucru și să prevină dumpingul social. În al doilea rând, programul uh, pentru creștere și investiții. Uh, cred că Europa are nevoie de o creștere a mobilității și prin această politică de transport putem uh, sprijini competitivitatea Europei și uh, starea de bine a cetățenilor săi. Astăzi, uh, transportul este un factor important în viețile oamenilor și mobilitatea la fel, soluții logistice. Digitalizarea este totuși în stagiile incipiente, dar posibilitățile pe care le va deschide uh, Uh, vor crește substanțial. Din păcate, Există bancheri în uh, America și în Asia care par să fie mai conștienți de aceste oportunități decât noi. Cred că putem uh, face ca Europa să devină un lider în toate domeniile de transport, fără niciun fel de dumping social cum veți stimula sectorul de transport european pentru a profita de digitalizare și uh, pentru a deveni un lider în crearea unui sistem de transport interoperabil. Mulțumesc! Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Nu mai aveți prea mult timp la dispoziție, asta din pricina faptului că întrebarea a fost lungă. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu cele spuse de distinsa doamnă membra Parlamentului European, pentru că dacă analizăm situația șoferilor, vom vedea că peste 10 ani o să avem în Germania 250 uh, mii și mii și milioane de șoferi iar peste 10 ani 30% din uh, personal se va, va ieși la pensie și o să pierdem cunoștințele pe care le avem. Avem uh, foarte mulți marinari din Filipine, pentru că se pare că nu ne putem motiva generația tânără care suferă de șomaj și care ar putea să preia aceste locuri de muncă și să lucreze în uh, transporturi. Cred că, în primul rând, trebuie să schimbăm percepția asupra acestui domeniu. Trebuie să explicăm și să prezentăm lucrurile ca un instrument de modernizare, un domeniu în care poți să lucrezi cu tehnologia înaltă, un domeniu care construiește viitorul. Și firește, trebuie să spunem acest lucru în școli, să colaborăm cu partenerii sociali în, diverse domenii și să vedem ce asigurări sociale, ce salarii, ce condiții de lucru, cât de competitive sunt ofertele de muncă pe piața muncii pentru a putea fi atractiv pentru tinerii europeni ca să putem să înlocuim pe europenii care vor ieși la pensie de acum în 15 ani în ce privește digitalizarea, sunt foarte optimist. Este o evoluție rapidă și mă gândesc în primul rând că legarea la proiectele spațiale sunt foarte, este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Karima Deli are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, este adevărat că trebuie să spun uh, că sunt dezamăgită pentru că astăzi nu sunt doar 9 comisari desemnați femei în această comisie, dar nu puteți să faceți nimic în acest sens, domnule comisar desemnat, și în numele verzilor vă urez bun venit. Voi continua în franceză, pentru că vorbiți foarte bine limba franceză. Întrebarea mea este foarte importantă. COP21 uh, va avea loc uh, la sfârșitul anului are loc uh, la Paris săptămâna viitoare. Uh, summitul pentru climă este foarte important pentru ecologiști pentru că se referă la acest lucru, dar tematica transporturilor este puțin vizibilă în politica aceasta și trebuie să facem față acestei urgențe de mediu. Ce veți face când o să avem o foaie de parcurs uh, foarte clară a transporturilor? De mai multe ori s-au prezentat mai multe proiecte pe care noi le considerăm inutile. Uh, de exemplu, canalul Sena Nord, uh, care este eligibil pentru fonduri europene până la 40% din, chestu, din cheltuieli. Dar uh, aici sunt subevaluate lucrurile și ar exista astăzi voința de a utiliza aceste mijloace în alte zone europene și spuneați că transporturile sunt în inima vieții cetățenilor europeni. Și în Franța, 8 milioane de francezi nu au acces la transport. Deci lucrul acesta se vede și este un fenomen care se răspundește în Europa. Și atunci de ce Comisia și Consiliul vor să concentreze fondurile astea considerabile în niște proiecte inutile? Sunt întrebări foarte simple, domnule comisar cum își poate permite Comisia să finanțeze asemenea proiecte inutile, iar mecanismele europene de interconexiune, fără să cunoască costurile reale, fără să cunoască echilibrul bugetar, fără să cunoască viabilitatea economică și fără să cunoască impactul de mediu. A doua întrebare este foarte clară cum își poate asuma Comisia contradicția între respectul acestui 3% din PIB prevăzut în tratate și dezechilibrul bugetar pe care îl presupune această cofinanțare uh, din statele membre? Mulțumesc foarte mult, doamnă Deli, pentru uh, urarea călduroasă de bun venit și dacă îmi permiteți, voi răspunde în engleză pentru că vocabularul meu pe acest domeniu în franceză e destul de limitat. Dar sunt sigur că împreună îmi voi uh, îmbunătăți vocabularul de transport și în limba franceză. Aveți absolută dreptate că în anii următori summitul de la Paris uh, va fi crucial pentru că deși Europa poate să facă întotdeauna mai mult și știți cât suntem de ambițioși, uh, uh, trebuie să ne gândim și la partenerii globali. Și este momentul în care trebuie să folosim toate argumentele ca să-i convingem că trebuie să ni se alăture în aceste eforturi globale de a reduce emisiile de CO2 și de a avea grijă de planeta mea. Colegul meu, Potocinic, spunea că planeta noastră va supraviețui, dar oare noi, oamenii, vom supraviețui la ceea ce facem noi pe planeta noastră? Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să arătăm că suntem ambițioși și trebuie să arătăm că avem nevoie de o înțelegere globală a chestiunii. Am fost încurajat oarecum când am văzut uh, Uh, toate personalitățile care au participat la New York în ultimele câteva zile și care și-au declarat angajamentul politic în față de aceste scopuri și sperăm că ele se vor transforma în acțiuni. Dar dacă vorbim de agenda de mediu, iată uh, diferitele ținte pe care le avem pentru Agenda 2000, 2020 și 2030 le cunoașteți foarte bine. Și uh, sunt unele unde am avut mai multe succese decât în altele. Cred că cele mai bune rezultate au fost regulamentele care motivează și împing acest domeniu să fie mai eficient, să reducă emisiile de co doi să aibă motoare mai bune, să facă posibil acest viitor. Cred că toate aceste ținte care sunt obligatorii vor fi respectate, dar cred că trebuie să exercităm presiunea asupra acestui domeniu să continue să reducă emisiile de dioxid de carbon. Îmi pare rău, cred. Mai sunt încă două întrebări la care nu pot răspunde, nu am timp. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Peter Lundgren. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Șefciovici, pentru că ați venit să răspundeți la aceste întrebări. În primul rând, vreau să mă refer uh, puțin la CV-ul dumneavoastră. Este absolut impresionant. De la 18 ani văd că n-ați petrecut nici măcar o zi făcând o muncă manuală. Și acum preluați o poziție de top în politică unde veți afecta milioane de cetățeni obișnuiți care muncesc în transporturi. Nu aveți niciun fel de experiență practică în lumea muncii în acest domeniu. Sunt suedez și sunt uh, eurodeputat și vreau să spun că este practic imposibil să uh, explic electoratului meu din sectorul de transporturi și să le spun că sunteți persoana potrivită să aveți grijă de acest uh, sector. Nu aveți experiență practică și nu cunoașteți marile probleme care există în acest sector. Ați crescut într-o lume universitară. Sunteți un politician de marcă cu un salariu absolut incredibil în comparație cu cei cu care, despre care spuneți că îi reprezentați oamenii care realmente trebuie uh, să se străduie să-și facă față cheltuielilor la sfârșitul lunii. Și sunt situații cu care se confruntă milioane de oameni. Dumpingul social este o problemă reală în domeniul transporturilor și dezintegrează cumva toate formele importante de companii în țara mea, de exemplu, în ce privește cabotajul rutier, Uh, firmele uh, și șoferii străini, majoritatea din Europa de Est, fac treaba cu o treime din prețul pe care l-ar percepe șoferii noștri. 360 de transportatori rutieri au dat faliment uh, anul trecut pentru că nu sunt protejați împotriva acestei concurențe neloiale. Nu există companii de transport uh, care să se teamă de concurență, dar trebuie să se întâmple pe un teren egal. Cum o să faceți ca acest teren să fie egal pentru toată lumea? Dumpingul social este folosit ca formă de avantaj competițional. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare și vă mulțumesc și pentru uh, amabilele cuvinte despre CV-ul meu dar pot să vă asigur că știu ce înseamnă munca manuală, pentru că am crescut și în vremea dinainte în care în fiecare, val, în fiecare vară lucram obligatoriu în fabrică. Era obligatoriu pentru elevii de liceu și pentru studenți să facă practică în fabrică. Și am făcut același lucru și când am studiat în Rusia. Este o experiență pe care pot să vă împărtășesc dacă vreți. Știu cât de grea este munca manuală și știu la ce stres sunt supuși cei care muncesc din greu. Și de asemenea știu că în ce privește transportul rutier, dumpingul social este o chestiune cu care trebuie să ne confruntăm. Dar în uh, alocuțiunea de introducere m-am referit la acest lucru și spuneam că împreună cu dumneavoastră vom analiza cu atenție ce putem simplifica, ce putem clarifica în regulile care se aplică transportului rutier. Pentru că cu cât uh, regulile sunt mai simple, cu atât sunt mai bine puse în aplicare și trebuie să ne ajute și autoritățile naționale. Uh, acestea sunt autoritățile care aplică regulile. Trebuie să colaborăm, să avem reguli mai simple, clare, corecte, și autoritățile naționale sunt cele care apoi le vor pune în aplicare. Cât privește această mare problemă din transportul rutier, sunt gata împreună cu dumneavoastră să le propunem partenerilor sociali să îmbunătățească calitatea dialogului social și să vedem dacă, de exemplu, nu avem nevoie de un cod social pentru transport, pentru lucrătorii mobili din transportul rutier. Ar fi cea mai bună soluție pentru toată lumea și pentru angajatori și pentru angajați, pentru statele membre, pentru instituțiile europene. Și în felul acesta am găsit un set de reguli foarte simple care se pot aplica ușor și care vor asigura stabilitatea socială a lucrătorilor din acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Timpul alocat, 3 minute pentru răspuns și, bineînțeles, întrebare. Un minut uh, pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Asta ar fi regula pe care vor, vă, vă sfătuiesc să o urmați. Domnul uh, Librikoft uh, deschide această rună, rundă. Domnul Koch. Vă mulțumesc, domnule președinte. În fiecare an, 250.000 de accidente se petrec uh, pe șoselele europene. În continuare există mult prea multe victime cauzate de accidentele rutiere, accidentele rutiere. Încă din 2006, într-o carte verde, Comisia Europeană și-a asumat ambiția de a elimina uh, victimele accidentelor rutiere, a, a, uh, a elimina accidentele de, acestea, de genul acesta uh, foarte accidente care se soldează cu victime. Bineînțeles că tema aceasta este foarte importantă pentru Parlamentul European și acum vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care dumneavoastră, în calitate de comisar al transporturilor, doriți să le puneți în aplicare pentru a atinge acea ambiție poziție statutată de către Comisie. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, domnule Koch. Cred că este o întrebare foarte importantă pentru sute de mii de europeni, pentru că, așa cum spuneați, nu numai că avem 26.000 de oameni care și-au pierdut viața pe drumurile noastre anul trecut, dar e vorba de 250.000 de persoane care au fost grav rănite în accidente rutiere. Deși spuneam că Europa este zona cea mai uh, sigură pentru transport, dar aceste cifre sunt inacceptabil de mari. Analizând cifrele în 2000 14, în ciuda faptului că tendința a fost de scădere a acestor cifre referitoare la victimele, la numărul victimelor din accidentele rutiere, au scăzut în ultimii trei ani, în paisprezece s-ar putea să se producă totuși o creștere. Sigur, se analizează în continuare lucrurile, care sunt motivele, poate că a fost iarna prea lungă, poate că a fost altceva. Oricum, uh, vă vom prezenta un raport, dar ce ne tulbură cel mai tare este faptul că uh, culegem acum niște roade, deci trebuie să ne gândim la ce am făcut până astăzi Cred că directiva privind uh, relațiile transfrontaliere a arătat foarte clar că șoferii care conduc neglijent în alte țări decât țara lor pe, plătesc niște amenzi și aici s-au făcut progrese. De asemenea, după această analiză care se va încheia curând, vom vedea că putem uh, colabora pentru a scădea numărul de răniri grave pe drumurile noastre. Și apoi mai sunt și o serie de lucruri pozitive pe care le putem face în orașe și abordări noi cu, pentru a-i putea ajuta pe oameni în momentul în care sunt implicați într-un accident. Domnul David Maria Sasoli are acum cuvântul. Vorbitorul nu are microfon. Vorbitorul... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i pun domnului comisar desemnat o întrebare referitoare la ultima reuniune cu coordonatorii și raportorii din transport pentru al patrulea pachet uh, feroviar. S-a luat atunci hotărârea că dacă Parlamentul uh, are mandat de negociere în paralel pentru pilonul tehnic și pentru pilonul politic al acestui pachet. Comisarul desemnat consideră că e posibil și oare crede că poziția adoptată de Parlamentul European în februarie anul acesta va fi o bază de negociere pentru viitoarele mm, întrevederi tripartite? Și a doua întrebare, comisarul designat poate să mi confirme faptul că comisia intenționează ca în două mii cincisprezece să adopte o revizuire a regulamentului ESEA al serviciului extern de acțiune și cum intenționați să, să faceți cu negocierile curente privind uh, ESS plus 2 și vă urez succes. Mulțumesc foarte mult, domnule Sasoli, pentru aceste întrebări. Sunt întrebări importante care sunt acum pe masa legiuitorilor și va fi prima chestiune în care sunt gata să mă lansez cu ajutorul dumneavoastră. Aici timpul este foarte prețios și pot să folosesc uh, vocabularul uh, spațial. Este o constelație de mm, asemenea instrumente legislative. Al patrulea pachet feroviar este de importanță crucială. Uh, la sfârșitul lunii va avea loc un Consiliu al Ministrilor de Transport care vor susține înțelepciunea Parlamentului European de a menține împreună acest pachet. Eu cred că este foarte important să facem progrese pe partea tehnică și am făcut o listă a chestiunilor tehnice care încă sunt obstacole în domeniul feroviar, dar trebuie să facem pași înainte și în domeniul politic, pentru că acolo trebuie să creăm acest teren de egalitate, să creăm încredere între companiile feroviare și cred că aici ar trebui să găsim soluția bună care este acceptabilă pentru majoritatea statelor membre și pentru majoritatea eurodeputaților. Vă pot confirma că vom face progrese cu EASA, cu procesul de revizuire. Ideea nu este că EASA nu face o treabă extraordinară. Sunt oameni extraordinari care au menținut siguranța aeriană la același nivel ca în Statele Unite. Dar vrem uh, ca EASA să fie pregătită pentru uh, provocările viitoare și vreau să fiu sigur că uh, toate aceste modificări vor fi incorporate în propunerea de revizuire a EASA. Mulțumesc. Domnul Marinescu are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, ați menționat deja uh, cerul unic european. Cred că este un proiect european extrem de uh, important. Știți foarte bine că există foarte, multe, foarte multă rezistență din partea statelor membre pentru a fi, um, uh, a, a fi implementat. Cred că modalitatea prin care putem ajunge la cerul unic european este implementarea SESAR și întrebarea mea ar fi cum uh, gândiți dumneavoastră uh, implementarea uh, noii tehnologii prin SESAR, un proiect din nou european, și pentru a avea o eficiență în controlul de trafic european. Și aș mai avea o întrebare referitoare la EGNOS. După cum știți, nu acoperă tot teritoriul european. EGNOS poate asigura un control la aterizare extrem de precis. Deci când credeți că va fi acoperit tot teritoriul european și cum uh, faceți să, uh, cât mai multe aeroporturi să, uh, să utilizeze acest sistem? Și ați menționat codul social. Ce părere aveți de amenziile pe care șoferii de camioane care nu-și petrec timpul de odihnă uh, în, într-un, sau care își petrec timpul de odihnă în cabină Uh, trebuie să le plătească, de exemplu în, în, în Franța. Și stau alături de dumneavoastră pentru împărtășirea experienței muncii uh, în perioada dinainte de 1990. Vă mulțumesc, domnule Marinescu. Știu că trebuie să fiu atent pentru că vorbesc cu un expert în ceea ce privește domeniul transporturilor și uh, ingineria aeriană și prima întrebare. Nu vă ascund că sunt foarte frustrat de progresele înregistrate în ceea ce privește funcționarea uh, acestui spațiu aerian unic. Înțeleg că suntem foarte departe de a avea un sistem ca în Statele Unite, unde există un cer unic, un spațiu aerian unic. Dar uh, ar trebui ca faburile să fie puse în aplicare. Uh, Cred că nu, pentru mine nu există o explicație rațională clară pentru că în Europa pierdem 5 milioane de euro pe an pentru că nu putem îmbunătăți eficiența sistemului și asta e o pierdere de bani. SESAR ar putea să ne ajute foarte mult pentru că este o super tehnologie extrem de pozitiv apreciată de concurenții noștri internaționali. Uh, Uh, anumite țări din Asia uh, sunt ex extrem de interesate de ce face SESAR. Este foarte precis, permite avioanelor să zboare aproape unul de celălalt și se folosește spațiul aerian mult mai bine și asigură siguranța aeroportuară. Deci aici pot să conchid și să spun că mă gândesc uh, la un manager pentru SESAR, pentru a putea uh, să, ca SESAR să fie implementat așa cum trebuie. Îmi pare rău, dar n-am timpul. Asta din înseamnă... Doamna Ana Claudia Mulțumesc, domnul președinte. Domnul comisar desemnat, prima mea întrebare va fi destul de pragmatică și chiar directă în ceea ce privește cel de-al patrulea pachet feroviar Așadar, în ceea ce privește pilonul politic al acestui pachet, aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește promovarea principiilor concurențiale în acest sector. Sunteți sau nu un susținător al principiilor concurențiale din cadrul pilonului politic? A doua întrebare se referă la turism, deși evident știu că nu face parte din portofoliul dumneavoastră, dar este o întrebare ce ține de legătura dintre transport și turism știm cu toții că în europa există numeroase zone turistice extrem de frumoase și atractive în schimb fără o accesibilitate la fel de mare precum o au marile capitale sau marile orașe europene aceasta este determinată de lipsa unei infrastructuri adecvate în zona respectivă. așadar care este strategia la care vă gândiți pentru a dezvolta infrastructura de transport către aceste zone deoarece așa cum știm turismul este un mare contribuitor la pib ul uniunii europene iar o infrastructură adecvată reprezintă un suport substanțial pentru turism. a treia întrebare se referă la statele membre ale uniunii europene care se află la granița de est a uniunii europene așa cum este și țara din care provin românia. Așadar, știm că aceste state fac legătura cu uh, restul, Europei și chiar cu restul lumii, China, Orientul apropiat, îndepărtat și Rusia. În acest context, vă întreb care este strategia la care vă gândiți pentru a sprijini aceste state în dezvoltarea infrastructurii, a infrastructurii de la granița acestora, Uh, care conduce către vecinii estici în vederea dezvoltării legăturilor de transport dar mai ales a legăturilor economice cu restul lumii deoarece așa cum știm transportul prin infrastructură și logistică reprezintă unul dintre pilonii de bază ai uniunii europene. vă mulțumesc mult și vreau să vă spun că să crețim atmosfera că într adevăr sunt puține femei comisar european dar sunt multe femei în comisia de transport și acest lucru ne bucură darauf hin, dass Sie nur noch eine Minute Zeit zur Antwort haben. Mai aveți timp uh, pentru răspuns, doar un minut, mai aveți doar un minut la dispoziție. E vina persoanei care a pus întrebarea. Întrebarea a fost mult prea lungă, v-am spus de la bun început, să fiți cât mai succinți cu putință. Domnul comisar, iată, a dat dovadă de bună creștere, a respectat timpul alocat, ar fi cazul să o faceți și dumneavoastră. Domnule comisar, aveți cuvânt. Vă mulțumesc foarte mult. Văd că avem uh, nevoie de mai multe cronometre pentru a ține timpul, dar vreau să răspund la o parte din întrebări. Bineînțeles că pentru al patrulea pachet feroviar avem nevoie de o soluție care să fie acceptabilă pentru majoritatea statelor membre și pentru majoritatea din Parlamentul European, pentru ca să ar îmbunătăți în mod clar situația. Există modele diferite despre uh, cum putem face acest lucru. O să le iau în calcul pe toate, dar pentru mine este important să facem progrese. În ceea ce privește turismul, Cred că trebuie să combinăm fondurile structurale pe, structurale pe care le au statele la dispoziție cu o infrastructură de transport de mare calitate pe care o avem în Europa. Pentru că dacă oamenii știu că vin într-un loc care este sigur, unde se poate călători cu ușurință și uh, se pot folosi fondurile uh, structurale pentru a promova atracțiile turistice, cred că asta este cea mai bună strategie de viitor. Dacă și ultima întrebare, președintele întrerupe. Trebuie să fiu uh, corect cu toată lumea, prin urmare nu mai aveți timp uh, suficient pentru a răspunde. Urmează domnul Clun. Thank you, Chairman, and Mr. Sheshkovic. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Șefcevici. Poate pot să ajut pe doamna Zapardel cu un răspuns. Uh, o să vă întreb uh, în legătură cu aeroporturile regionale, pentru că este o legătură importantă pentru zonele îndepărtate uh, și sunt o linie ajutătoare pentru comunitățile respective. Multe dintre ele se vor închide unul câte unul dacă nu luăm măsuri. Uh, vă gândiți să relaxați uh, uh, regulile privind ajutorul de stat pentru aceste aeroporturi și puteți să subliniați prioritățile dumneavoastră legate de salvarea acestor aeroporturi regionale, pentru că acest lucru ar ajuta enorm regiunile izolate din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Cluny. Sunt de acord cu dumneavoastră că aeroporturile locale și regionale uh, sunt extrem de importante pentru Uniunea Europeană, dar uh, mă uitam care este capacitatea aeroporturilor europene și uh, vedem uh, ce progrese au fost înregistrate. Dacă ne uităm la uh, aeroportul din Istanbul, uh, acesta va putea face față unui flux de 140-150 de milioane de pasageri pe an. În Dubai, acest uh, număr ar putea ajunge chiar la 160 de milioane de uh, europeni de uh, pasageri, mă scuzați, prin comparație cu Europa, unde avem un flux de 60-70 de milioane. Uh, Uh, deci, uh, vedem că progresele în alte părți sunt atât de dramatice încât uh, trebuie, în mod clar, să îmbunătățim modul în care ne gestionăm aeroporturile și modul în care privim transportul aerian în întregimea sa. Bineînțeles, trebuie să creștem eficiența la aeroporturi, pentru că eu cred că putem găsi soluții bune pentru capacitatea aeroportuară, pentru pachetul privind capacitatea aeroportuară, pentru că dacă implementăm propunerile făcute, știu exact care sunt problemele legate de acest dosar, dar dacă implementăm propunerile, putem crește capacitatea cu 20 de milioane fără să adăugăm nicio pistă suplimentară. Deci cred că este un preț care merită plătit pentru a adopta acest pachet. În ceea ce privește ajutoarele de stat, cred că acestea sunt niște linii directoare uh, care, sunt, care au fost adoptate relativ recent și cred că este foarte bine că avem aceste reguli. Sunt convins că mai târziu vom discuta despre situațiile din porturi și cred că în aeroporturi putem avea reguli bune despre evaluarea acestora și asta ar fi unul din subiectele pe care le voi discuta cu doamna Veștagăr, care sper că va fi răspunzătoare pentru problemele concurențiale și care, bineînțeles, se va ocupa și de domeniul transport. Domnul Poreba uh, urmează, e în spatele dumneavoastră. Uh, Domnule comisar de Senat, vă întreb foarte pe scurt două lucruri legate de rețeaua este europeană în primul rând, o întrebare de, legată de drumul Via Carpatia, care uh, pleacă din Lituania, trece prin Polonia, Slovacia, Republica Cehă, România și Bulgaria și ajunge până în Grecia la Salonic. Din păcate, acest uh, drum nu a fost inclus în tente, dar dacă există o inițiativă politică comună, credeți că pentru a finanța acest proiect din facilitatea Connecting Europe. Credeți că acest lucru ar fi acceptabil din punctul dumneavoastră de vedere și am putea progresa pe viitor, pentru că cred că acest uh, drum este unul din cele mai importante instrumente pentru a accelera dezvoltarea regiunii. A doua întrebare, foarte pe scurt, domnule președinte, promit, uh, se leagă de pachetul feroviar Uh, vorbim despre un proiect uh, de o linie feroviară construit de Rusia prin Slovacia până în Austria. Vreau să știu dacă acest proiect ar putea fi finanțat și din fonduri europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Coreba, pentru ambele întrebări. Uh, atunci când vorbim despre Via Carpatia, da, e adevărat că nu a fost inclusă în proiectul TNT, dar a fost inclusă în rețeaua cuprinzătoare care este extrem de importantă pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în Europa. Și cred că aici cea mai bună cale de a merge mai departe este să folosim o combinație de fonduri de coeziune alocate deja pentru aceste state membre și știți foarte bine că există un criteriu acolo. Dacă în această rețea cuprinzătoare este un proiect care să se califice clar ca obstacol uh, european uh, important, ca proiect transfrontalier care să îmbunătățească situația în regiune din perspectivă europeană, atunci sunt convins că putem analiza lucrurile și putem evalua lucrurile din acest punct de vedere. Ceea ce ne lipsește nouă în aceste țări este calitatea proiectului, uh, viteza de implementare și capacitatea de a absorbi banii fondurile alocate acestor țări pentru prin fondurile structurale. Uh, e foarte clar că fondurile de coeziune nu ar putea fi folosite pentru al doilea proiect pe care l-ați menționat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Anderson. Ați vorbit despre uh, numărul mare de pasageri uh, și știți că noi suntem uh, dedicați de mulți ani și avem uh, o înțelegere transpartitică, deci uh, care uh, au existat niște rezoluții în 2011 și 2012. Ce uh, sunteți pregătiți să faceți pentru a vă asigura că toți pasagerii, inclusiv cei cu mobilitate redusă, au acces la, la rețelele de transport, au informații detaliate despre uh, rută, și uh, vă puteți asigura că pasagerii pot să-și, să beneficieze de drepturile lor. Uh, pentru că uneori uh, compania uh, respectivă uh, amână curse chiar dacă ar fi putut să le facă și am um, avansat mult cu drepturile pasagerului, dar mai avem multe de făcut. Credeți că ar trebui să salvăm vagoanele de dormit? Mulțumesc foarte mult, doamnă. Dacă vorbim despre drepturile pasagerilor, aveți perfectă dreptate să folosiți terminologia de transport că am ajuns departe. Cred că ar trebui să fim uh, mândri de acest lucru în Parlament, pentru că știu că uh, v-ați chinuit foarte mult să avem niște drepturi ale pasagerilor care să fie uh, la același nivel pentru toate modurile de transport. Ce urmează? Cred că va trebui să vedem cum putem să uh, potrivim aceste drepturi ale pasagerului cu uh, transportul intermodal. Deci cum putem rezolva lucrurile dacă schimbăm trenurile, dacă facem uh, uh un schimb de trenuri, uh, nave și așa mai departe. În al doilea rând, dacă ne uităm la drepturile pasagerilor aerieni, dacă nu mă înșel, doar 5% dintre pasageri au primit despăgubiri într-o încălcare a uh, drepturilor lor. Problema este că pur și simplu nu avem un mecanism de aplicare foarte bun și unor regulile sunt prea complexe și foarte adesea pentru că nu avem uh, o capacitate de aplicare în statele membre, uh, nu se respectă. Deci cred că din ce în ce mai mult ar trebui să avem proceduri de infringement pentru a ne asigura că persoanele, că pasagerii au către cine să se îndrepte și nu trebuie să apeleze neapărat la instanțe pentru a fi uh, despăgubiți pentru încălcarea drepturilor lor. În ceea ce privește uh, persoanele cu mobilitate redusă, aici o să lucrez uh, uh, strâns cu doamna Thyssen în ceea ce privește legea accesibilității europene, care să garanteze prin lege că persoanele cu mobilitate redusă au aceleași drepturi ca orice alți pasageri. Și o să fac o scurtă reclamă la o nouă aplicație inteligentă pe care o puteți descărca de pe site-ul Comisiei, acolo unde apar toate drepturile pasagerilor uh, și este o aplicație care poate fi folosită chiar și cu cei cu dizabilități de vedere. Aici puteți să atingeți pentru a vedea care sunt drepturile dumneavoastră într-o situație concretă. Mulțumesc! Bilbao, Bilbao Bar. Doamna Bilbao Barandica. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Domnule efovi al patrulea pachet feroviar uh, provine din faptul că nu s-a realizat al treilea. Veți aplica o nouă guvernanță depășind rezistența statelor pentru că e un monopol istoric în state. În Parlament există un acord privind cele șase rapoarte. Consiliul nu are o poziție clară și uh, aduce foarte multe prejudicii companiilor în această situație, ar susține oare aplicarea directivei de interoperabilitate ERA fără partea politică? veți face studii pentru a vedea impactul privind aprobarea celui de-al patrulea pachet asupra investițiilor și costurilor uh, și locurilor de muncă. Este important pentru interoperabilitatea feroviară. În al patrulea in, cum veți da un impuls pentru Shift 2 Rail, care este o chestiune elementară pentru acest pachet? Ce părere aveți de separarea gestionarilor de infrastructură și operatorilor de servicii? Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Uh, thank Mulțumesc foarte mult, doamna Barandița, pentru această întrebare pentru că asta va sta la baza negocierilor pentru al patrulea pachet eh, feroviar. Dacă aș avea toate răspunsurile, cred că am fi mult mai aproape, dar pot să vă spun că senzația mea, pot să vă spun care este impresia mea. Eh, prima mea prioritate ar fi să păstrăm pachetul la oaltă, pentru că eh, cred că am făcut progrese destul de mari pe partea tehnică, dar cred că ar fi păcat uh, Uh, ca din cauza uh, progresului pe partea tehnică și a problemelor pe care le avem pe partea politică să, abon uh, să abandonăm uh, proiectul. Ca să fiu sincer, nu vreau să vin uh, în fața dumneavoastră cu un al cincilea pachet feroviar. Eu m-aș bucura foarte tare dacă al patrulea ar fi ultimul pentru o perioadă mai lungă și dacă am putea să rezolvăm toate problemele rămase. Pentru că, da, putem avea mai multe modele, uh, Uh, modele prin care avem o separare totală între uh, furnizorii de servicii și uh, operatorii de infrastructură, dar știu că în unele state membre acest lucru este perceput ca o mișcare care ar putea periclita cumva locurile de muncă din, sau poziția acestor companii pe piață. Eu sunt pregătit să ascult și să caut soluții, dar ceea ce ar fi foarte important pentru mine ar fi transparența financiară, uh, concurența loială și o înțelegere comună a faptului că așa vom proceda mai departe. E bine să avem o perioadă de tranziție, trebuie să ne asigurăm că toți operatorii concurează uh, de pe picior de egalitate și uh, că întreaga industrie feroviară pleacă pe noi șine, dacă, vreți dacă pot să spun așa, și uh, nu ne va forța pe niciunul dintre noi să ne gândim la un al cincilea pachet feroviar. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul de Grandes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, avem nevoie să transformăm modul feroviar într-un mod de transport eficient uh, eficace și care respectă mediul și să fie în serviciul cetățenilor și întreprinderilor. S-au făcut niște reforme, dar domeniul feroviar nu reușește să aibă o, piață, o cotă de piață relevantă. Sunt foarte multe obstacole ca să se facă acest lucru echilibrat. Și, în primul rând, rezistența unor state membre privind, ca, pentru a deschide com, concurența trebuie să ne gândim la procesul de liberalizare și deschiderea piețelor. Și este logic că statele membre să poată limita accesul pe piețele lor pentru acei operatori care nu au poziții privilegiate. Și întrebarea mea, domnule comisar de semnat, este următoare. Care este părerea dumneavoastră privind așa numitele clauze de reciprocitate? Mulțumesc! Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este o întrebare legitimă și uh, cred că cel mai bun argument pe care l-am pentru a promova uh, uh, ambele părți ale pachetului împreună. Trebuie să facem progrese și pe partea tehnică, dar și pe partea de guvernanță și pe partea politică. Pentru că dacă nu se întâmplă așa, dacă statele membre și operatorii lor consideră că se află în dezavantaj, dacă nu există o concurență loială într-o țară care alocă contracte fără licitații sau fără achiziții publice, și dacă nu ai transparență financiară adecvată, atunci fondurile acordate companiei pentru întreținerea uh, infrastructurii sunt uh, folosiți de fapt pentru a uh, îmbunătăți poziția operatorului și operatorul ar putea să-i folosească pentru a achiziționa acțiuni într-o altă companie cu care concurează în alte state, atunci s-ar putea să avem o problemă și această problemă trebuie rezolvată și cred că această problemă uh, poate fi rezolvată doar printr-o transparență financiară clară, prin reguli extrem de clare și sper că vom avea și o perioadă de tranziție care să nu fie foarte lungă. Și asta ar fi preferința mea, în mod clar, pentru că dacă mergem pe acest drum al clauzelor de reciprocitate, mă tem că uh, Uh, o să demarăm o tensiune în industrie care să aibă efectul uh, uh, contrar celui scontat. În loc să integrăm piața, în loc să creăm un domeniu feroviar unic pentru Europa, o să demarăm un fel de fragmentare, o creare de noi bariere și așa mai departe. Și asta aș vrea să evit. Aș vrea, deci, Uh, ca Comisia, dar în special și Consiliul, să găsească o soluție viabilă și corectă pe ambii piloni. Mulțumesc. Doamna Ala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pro uh, Comisia Juncker uh, promite finanțare și locuri de muncă. Noi am adoptat uh, un buget uh, pentru acest lucru, iar problema se pune cum îi cheltuim. Dar sunt două întrebări. Uh, în primul rând, criza și austeritatea impusă statelor membre, țările membre nu pot cofinanța proiectele. Sunteți dispus să aveți flexibilitatea necesară pentru a, vă, a facilita faptul că aceste investiții să nu aibă un impact asupra datoriei statelor și apoi cum puteți obliga statele membre care împiedică dezvoltarea circulației transfrontaliere, cum se întâmplă în țara mea, iar în ceea ce privește locurile de muncă, e nevoie de un pachet social european pentru lucrătorii din transport. E vorba de marinari, iar dumpingul social îi afectează și pe piloți. Când sperăm, domnule candidat, că veți prezenta în fața Parlamentului acest pachet social. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru ambele întrebări. Dacă vorbim despre pachetul de investiții la care mă referam, cum am spus, este un angajament clar din partea președintelui ales că în trei luni vom avea un punct de vedere Uh, pentru acest pachet de 300 de miliarde de euro în investiții. Și aici sunt uh, un comisar desemnat pentru transport și pentru uh, spațiu, dar aici este foarte clar că uh, bugetul este bătut în cuie și cred că în acest domeniu vom avea și proiecte care vor fi extrem de atrăgătoare pentru parteneriatele public-private. Și pentru aceste discuții pe care trebuie să le avem cu băncile de investiții, în special cu BEI, care cred că poate face mult mai mult în acest domeniu, dar și cu companiile de asigurări, cu fondurile de pensii, pentru că există banii, dar nu sunt canalizați acolo unde sunt necesari pentru a crește infrastructura. Evident, dacă vorbim despre flexibilitate și stabilitate a pactului de creștere, este un subiect extrem de important care a fost discutat de nenumărate ori. Acest pact a fost deja modificat și uh, s-a adăugat o clauză de flexibilitate la pactul original și cred că trebuie să găsim o cale de a utiliza investițiile din resursele publice pentru a continua creșterea. Dar a, acesta este un subiect care este crucial pentru viitoarea comisie. Ă, sunt convins că domnii Moscovici și Katainen vor ă, lucra la aceste lucruri, la fel ca și domnul Dombrovski, și sper că și în cadrul actual putem să contribuim la pregătirea acestui pachet de investiții la care mă refeream. Mulțumesc. Domnul Bach, mulțumesc domnule președinte, bun venit domnule comisar desemnat. Întrebările mele se referă de asemenea la drepturile pasagerilor. Salut uh, toate declarațiile pe care sau răspunsurile pe care le-ați oferit colegei mele cu privire la interoperabilitate și impunerea drepturilor pasagerii. Uh, Cred că ați uh, vorbit despre teme foarte, foarte importante. Acum trec la întrebările mele. Veți pune la reevaluarea drepturilor pasagerilor pasagerul în centrul uh, reflexiilor? Până acum nu există acest accent pus pe pasager. În al doilea rând, În domeniul sectorului uh, aerian, drepturile pasagerilor uh, sunt uh, slabe lucru care este regretabil pentru că, iată, Parlamentul European și Comisia Europeană nu au putut să-și impună părerea cu privire la directiva privind drepturile uh, pasagerilor. Din păcate, Curtea Europeană de Justiție a decis. Cum puteți dumneavoastră rezolva blocada astfel existentă, astfel încât noi să avem din nou uh, competența legislativă pe care o merităm? Thank you very much for, for... Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că dacă regulile nu sunt destul de clare, atunci intervin uh, instanțele. Și cred că deciziile recente ale Curții Europene de Justiție în ceea ce privește compensările privind încălcările drepturilor pasagerilor, precum și sentințele în ceea ce privește second handbag, cred că arată direcția, ă, arată faptul că trebuie să fim mult mai exacti în legislația noastră. Și deci, în ceea ce privește aceste două subiecte, vreau să mă asigur că vom clarifica regulile într-un mod care să respecte jurisprudența existență și uh, deciziile recente ale uh, Curții Europene de Justiție și, în același timp, așa cum ați spus pe bună dreptate, pasagerii trebuie să fie punctul central al acestei revizuiri. Cred că dacă nu luptăm pentru drepturile pasagerilor, situația în uh, industria de transport ar fi mult mai rea, pentru că avem uh, uh, suprarezervări, știți că se întâmplă uneori că ajungi la aeroport și nu știi dacă intri, urci sau nu în avion, uh, până în ultima clipă, sau Uh, ai diverse alte restricții care îți fac uh, viața dificilă, mai ales dacă călătorești în familie. Deci cred că toate aceste lucruri ar trebui rezolvate și în ceea ce privește Gibraltarul, sunt de acord cu dumneavoastră că este uh, regretabil că din cauza acestui uh, lucru bilateral uh, a trebuit să lăsăm deoparte mai multe acte legislative și, firește, deși Comisia trebuie să respecte neutralitatea pentru că ține de suveranitatea statelor membre. Sunt pregătit să lucrez cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru a găsi o cale de a lăsa deoparte acest subiect pentru a putea progresa cu această legislație și cu discuția pe marginea ei. Mulțumesc. Doamna Tania González Peñas. Man sich an die Zeit zu halten. Da îi și comisarul desemnat să-și respecte timpul. Senior, mulțumesc domnule președinte, domnule comisar desemnat. Strategia Europa 2020 dorește să creeze cadrul pentru o creștere inteligentă, dar politica de transporturi merge către concentrarea excesivă a resurselor, în ciuda intereselor investitorilor și al cetățenilor. Uiată exemple, insuficienta promovare a transportului public, Ă, sunt ă, autostrăzile care trebuie să fie salvate de autoritățile publice, traficul aerian, trenuri de mare viteză care sunt inaccesibile pentru populație și pentru marfă sau retragerea autostrăzii mării care nu mai este viabilă și care ar fi fost foarte importantă pentru o mare regiune. Cum vă veți asigura că politicile de transport vor fi desemnate și proiectate pentru oameni ținând cont de efectele vitale pe care le are transportul pentru bunăstarea și participarea socială și nu pentru a răspunde doar la interesele unor puteri economice care acționează ca investitori privați. Mulțumesc! Thank you very much, madam, uh, for... Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Ați vorbit despre un subiect care este extrem de important și care are o importanță crescândă pe viitor și anume transportul în comun. Este foarte clar, având în vedere aglomerările din orașe, că nu putem continua prea mult timp uh, aranjamentele de transport cu mașini private, pentru că cetățenii și companiile pierd mult timp uh, în blocaje de trafic uh, Uh, nu mai, ne mai vorbim de emisiile de dioxid de carbon și de gaze cu efect de seră, mai ales la orele de vârf. Și um, din cauza asta orașele sunt de nelocuit, dacă se poate spune așa. Și tocmai de aceea cred că trebuie să încurajăm cât se, pe cât se poate un transport public durabil, pentru că aceasta este soluția um, și acesta să fie prietenos cu mediul. Cred că asta ar rezolva un subiect extrem de important în Europa, pentru că pierdem un procent din PIB doar pentru că suntem blocați în trafic. Dacă vorbim despre nevoile cetățenilor, sunt pregătit pentru consultări publice cu oricine dorește să îmbunătățească situația în țara sa. Sunt pregătit să lucrez cu primăriile deși statele membre iarăși ar ridica problema subsidiarității și întotdeauna putem vedea cum putem uh, rezolva problema inaccesibilității uh, prin orice metodă posibilă. Mulțumesc. Hat genützt. Jetzt ist George Bach dran. Urmează domnul Bach. Nu, Uh, Și, scuze domnul președinte Keith Taylor. O criză de identitate aici, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șefcovici. Vreau să știu cu ce măsuri concrete veți integra sănătatea publică în politica de transport, având în vedere că uh, Uh, există probe științifice din ce în ce mai multe legate de cazuri de cancer, de boli uh, respiratorii și de boli cardiovasculare, toate cauzate de probleme legate de transport. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule comisar desemnat, că uh, Uh, numărul deceselor pe străzi în UE este inacceptabil, acel număr de 26.000, dar vă rog să vă amintiți că doar în Regatul Unit 29.000 de oameni pe an mor din cauza poluării aerului. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Cred că ați demonstrat foarte clar uh, că transportul este interconectat cu multe alte uh, domenii care sunt cruciale pentru bunăstarea cetățenilor europeni. Ceea ce putem noi să facem concret, pentru că m-ați întrebat concret, cred că trebuie să uh, vânăm toate opțiunile pe care le avem pentru a reduce și mai mult numărul deceselor uh, din cauza accidentelor rutiere. Uh, cred că acum trebuie să îmbunătățim infrastructura, să modernizăm infrastructura, să uh, eliberăm străzile, să sprijinim această dezvoltare acolo unde este disponibilă prin fonduri europene. Cred că trebuie să uh, nu uităm și de rănile grave, pentru că vorbim de 26.000 de decese, care este un număr foarte mare, dar uh, Uh, sunt 2500 intervenții din sală fără microfon, intervenția domnului comisar fără microfon. Uh, dacă vorbim despre poluarea aerului, am vorbit deja despre asta mai devreme. Sunt de acord cu dumneavoastră, poluarea este de neacceptat. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în orașele noastre, în special uh, la orele de vârf, știți că este de neacceptat, cum ziceam. Ceea ce putem face este să căutăm uh, distinția între competențele UE și competențele primăriilor și unde este linia de subsidiaritate, pentru că primăriile sunt cel mai bun loc pentru uh, proiectarea unor politici de transport pentru cetățenii proprii, dar în același timp sunt pregătit să lucrez cu uh, primăriile și cu cetățenii pe platformele deja existente cum ar fi platformele pentru transport și mobilitate publică, pentru că putem învăța multe unii de la alții și le putem aplica la nivel european. Mulțumesc. Da, doamna Daniela Aiuto are cuvântul. <clears throat> Gentile comisariu. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Sectorul de transporturi este răspunzător pentru 24% din emisiile de gaze cu efect de seră în UE, 18% din partea transportului rutier și în ciuda acestui fapt, Vehiculele cu uh, combustibile alternative uh, sunt uh, în momentul de față o opțiune rizibilă Uh, având în vedere că avem uh, soluții tehnologice, cum ar fi mașinile electrice, în care ai aceleași rezultate, dar într-un mod uh, curat, vedem că aici, în Europa, încă avem un lobby care a monopolizat piața, care ne-a împiedicat să venim cu alternative viabile. Intenționați, domnule comisar, să fiți în continuare prizonierul acestui lobby sau vreți să luptați pentru uh, cetățeni? Sau veți putea să uh, faceți o revoluție a modului de transport pentru a abandona combustibilii fosili și pentru a avea uh, combustibili alternativi? Uh, doamna Dali a spus mai devreme uh, a vorbit mai devreme de tunelul Torino-Lyon și uh, probabil știți că acest uh, tunel este o linie feroviară comercială care beneficiază de fonduri uh, europene ca și cum ar fi o linie de mare viteză și nu cred că această uh, uh, utilizare a fondurilor europene este una tocmai corectă. Ce părere aveți? Mulțumesc! Uh, Dacă vorbim de gazele cu efect de seră și vehiculele inteligente, care ar folosi combustibil alternativ, trebuie să depășim așa, numitul, așa numita dilemă a găinii și oului. Uh, aceste vehicule potențial inteligente nu pot folosi acești combustibili pentru că nu există infrastructura potrivită pentru ele pentru că nu există cerere, se spune. De aceea trebuie să mergem pe două căi paralele. Pe de o parte, trebuie să promovăm vehiculele inteligente și uh, carburanții alternativi, hidrogenul, eu știu, celulele cu hidrogen, uh, pilele cu hidrogen, uh, electricitatea și alte tehnologii noi și în același timp trebuie să ne asigurăm că, de exemplu, finanțarea europeană pentru rețelele TNT îndeplinesc o condiție și anume uh, că putem să finanțăm dacă uh, dezvoltarea acelei infrastructuri respectă ideea de a putea folosi acea infrastructură pentru vehicolele care folosesc carburanți alternativi. Și atunci o să vedem mai multe vehicole inteligente pe drumurile noastre. Mulțumesc, domnul Georg Maier are cuvântul acum. Da. Domnul Șefcovici, eu, iată, am doar trei minute la dispoziție pentru o întrebare și un, un răspuns pentru a primi din, un răspuns din partea dumneavoastră. Da, sigur, ne, ne vom înțelege bine, pentru că oricum suntem vecini. Știți prea bine că Austria este un, o țară de tranzit. Uh, și avem și două uh, probleme, două proiecte din categoria TNT implementate acum în uh, Austria și vreau să vă întreb cum anume priviți aceste proiecte și cum anume priviți finanțarea acordată lor. În ceea ce privește statutul de țară de tranzit, am, uh, am și o întrebare legată de măsurile pe care le aveți uh, sau doriți să le implementați pentru a elimina camioanele stricate sau vechi de pe șoselele uh, europene, pentru că acestea reprezintă o mare problemă. If, if I may... Vă referiți la tunel, vă referiți la un tunel anume sau vă referiți în general la orice tunel, pentru că n-am înțeles foarte bine la ce tunel vă referiți. Există două tuneluri. Este uh, tunelul uh, Zemering Basis și Coarm. <coughs> Înțeleg. Aici trebuie să mă refer la o chestiune care se referă și la întrebarea anterioară referitoare la tuneluri. Știți cât de grele, de dificile sunt discuțiile privind proiectele TNT și știți de asemenea că noi toți, Parlamentul European, Comisia și Consiliul, au fost de acord că dacă dorim să avem, să avem această trecere pozitivă, această în infrastructura europeană, trebuie să ne concentrăm fondurile pentru a avea îmbunătățiri tangibile, reale, în infrastructura de transport Iată de ce planul era să se folosească proiectele agreate, metodologia agreată și să se discute foarte clar ca ele să fie aprobate de Consiliul și de Parlamentul European. Când se va întâmpla acest lucru, înțelegeți că lista de proiecte pentru mine este ceva uh, ce va fi tratat ca lege europeană, pentru că toată lumea a căzut de acord asupra lor. Acum nu ne rămâne decât să punem în aplicare acest plan pe care l-ați adoptat. Asta este intenția mea față de aceste proiecte. Și dacă vorbim despre uh, aceste mega camioane, uh, cred că n-am decât șapte secunde la uh, Uh, la dispoziție, așa că îmi cer scuze pentru că domnul președinte e foarte strict cu timpul. Doamna Cristin Revod Alon Bonfoare, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea, domnule comisar semnat, se referă la al patrulea pachet feroviar. Am înțeles că sunteți hotărât să faceți în așa fel încât să fie discutat pachetul în integralitatea lui. Uh, dar dacă n-ar reuși pilonul politic, sunteți gata să renunțați la pilonul tehnic la care s-a lucrat foarte mult aici, la Consiliu, la Comisie și asupra căruia s-a găsit la un consens? Este prima întrebare. Și a doua întrebare se referă la Agenția Feroviară Europeană, care, ca toate agențiile europene, uh, Uh, este uh, afectată de scăderea bugetului cu 5%. Dacă îi cresc uh, competențele, cum aveți în vedere funcționarea acestei agenții cu un buget mai mic și cu competențe sporite? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă! Dacă vorbim despre agenții, astea sunt așa niște fantome din trecut care te bântuie în viitor Uh, pentru aceste noi uh, mecanisme, pentru noile agenții. Cam așa stau lucrurile. Dar în cazul agenției feroviare trebuie să ne gândim că este o agenție a viitorului, se este pe o pantă ascendentă. Și pot să vă spun că mă aștept uh, că, din câte mi-aduc eu uh, aminte, agenția va primi 43 de noi posturi și va fi o creștere semnificativă de personal pentru această agenție. Cum o să facem, uh, ținând cont de acest climat de reducere de 5% la buget și de economii care afectează toate instituțiile și agențiile? Uh, e bine, Vom face acest lucru prin posibilitatea de finanțare a acestor noi experți care lucrează pentru Agenția Feroviară Europeană, prin taxele pe care agenția le va percepe pentru toate autorizările emise. Agenția va emite autorizări pentru care va percepe taxe. Agenția aceasta uh, dorește, este dorită de domeniul uh, acesta uh, care dorește să scape de cele 26 de legi diferite din statele uh, naționale și mai ales dacă dorești să autorizezi material rulant, eu știu, o locomotivă, lucrul acesta trebuie făcut în toate statele membre și costă milioane de euro. Acum se poate face mai simplu, mai repede documentația va fi valabilă în toate statele membre prin intermediul agenției. Deci aici se arată foarte clar că sunt bani bine cheltuiți, iar Agenția Feroviară Europeană merită această sporire de personal. Mulțumesc foarte mult! Și acum de la ITRE întrebările. Îl salut uh, pe președintele Comisiei uh, ITRE, bineînțeles, și prima întrebare din partea Comisiei ITRE este pusă de doamna I uh, Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de, desemnat. Trecem acum la, la spațiu. Vă voi pune câteva întrebări legate de Galileo. Galileo este unul dintre proiectele fara ale Uniunii Europene, a fost puternic sprijinită către Parlamentul European, bineînțeles. Vreau să vă întreb dacă uh, veți uh, sprijini uh, și dumneavoastră în cazul în care veți fi numit într-adevăr acest proiect, uh, la fel ca și predecesorii dumneavoastră. În al doilea rând, vreau să vă întreb cum anume vă veți asigura că problemele legate de Galileo vor fi uh, eliminate pe viitor, cele care au apărut deja și la care v-ați referit la început. Care este părerea dumneavoastră cu privire de, la brevetele care sunt create în jurul Galileo? Vreau să vă întreb dacă lucrați la o lege a uh, brevetelor care să ajute în acest domeniu și în același timp vreau să vă întreb ce părere aveți despre utilizările comerciale și private care ale Galileo? Mulțumesc foarte mult, doamnă Nibler, pentru întrebare. La prima întrebare, răspunsul este clar da. Cred că am, uh, ne ocupăm de proiectul Galileo de atât de mult timp și mă bucur că predecesorul meu, vicepreședintele Tajani, a făcut o treabă excelentă. A făcut ordine în acest proiect. Uh, avem oameni buni, finanțele sunt sub control, avem un uh, calendar foarte clar apropo de ce dorim să facem. În acest moment, și cred că astăzi am mai avut loc o sesiune a Comisiei de Investigație, a avut loc la Moscova, să așteptăm uh, Uh, să vedem care sunt concluziile acestei anomalii de injecție, pentru că sateliții nu au fost plasați pe orbit acolo unde voiam noi inițial. Trebuie să găsim o modalitate de a folosi potențialul sateliților, chiar dacă ei sunt într-o poziție orbitală diferită decât cea dorită. Trebuie să așteptăm concluziile acestei anchete, acestei investigații, ce s-a întâmplat cu lansarea sateliților. Pentru că acești sateliți trebuie să intre în constelația Galileo și nu să intre pe o altă orbită. Trebuie să vedem cum îi putem folosi chiar și în această situație. Și apoi trebuie să ne gândim dacă vom continua cu lansarea sateliților așa cum este programată sau Aș prefera să fim uh, siguri că toate problemele tehnice au fost uh, investigate, au fost rezolvate ca să putem trece mai departe la lansarea sateliților. Anul viitor, uh, Ariane 5 ar trebui să fie desfășurat și în felul acesta Galileo ar avea constelația de care avem nevoie. Mulțumesc foarte mult. Domnul Stanișev are acum cuvântul. Domnule președinte, domnule efovi vă urez bun venit la această audiere. În primul rând, am avut posibilitatea să vă observ activitatea în mandatul curent al Comisiei. Ați fost foarte energic și eficient și vă urez același lucru și în următoarea poziție. Am o viziune foarte clară despre dezvoltarea portofoliului dumneavoastră, care e foarte mare, foarte complex cu probleme multe și cu posibilități multe, dar vreau să vă pun o întrebare privind viziunea despre politica spațială a Uniunii Europene, care sunt inițiativele cheie pe care le intenționați să le lansați în acest domeniu. Intenționați să prezentați o, post, o politică astfel încât Europa să aibă acces independent în spațiu, ținând cont de faptul că acesta poate să fie o chestiune majoră Uh, și se va discuta la reuniunea ministerială cu Statele Unite în decembrie. Ce alte măsuri veți lua în domeniul explorării spațiului? Este o prioritate pentru politica spațială europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile. Energia și eficiența sunt cuvintele cheie pentru transport și pentru politica spațială a Uniunii Europene. Și dacă e vorba de transport, evident se aplică aceste cuvinte și la politica spațială. Cum spuneam, ne așteaptă cei cinci ani cruciali din domeniul acestei politici. Dorim ca Galileo să aibă o constelație, constelație completă, adică 30 de sateliți în funcție de câți mulți vom avea, în orbită și câți vom avea ca rezervă în teren ca posibile înlocuiri. În același timp, vrem să facem progrese și cu programul Copernicus. 12 sateliți de observare a Pământului vor fi lansați. Copernic, Galileo se folosește pentru sistemul GPS, și pentru menținerea, că, eu știu, ceasului atomic, care este foarte important, care să ne asigure, eu știu, timpul ideal pentru tranzacțiile financiare uh, la bursele sau la marile piețe financiare din lume. Deci Europa trebuie să fie independentă din acest punct de vedere. Europa nu poate fi scoasă din funcțiune, trebuie să avem autonomie spațială și dacă ne gândim la lansările viitoare, s-au făcut analize, activitate de pregătire apropo de cum putem să vădim de Arian 6 sau Arian 5M, deci nu numai de marile lansatoare din Ariane 5, ci cele mici Vega, dar și uh, lansatoarele de, de domeniul mediu. Mulțumesc, uh, domnul Toșenovski. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. Voi vorbi în limba maternă pe care ați menționat-o în portofoliul dumneavoastră. Mă voi referi la portofoliul spațial. Agenția pentru sistemul de navigație prin satelit va juca un rol foarte important în EGNOS și proiectele Galileo este posibil să folosim uh, efectul sinergetic și să-i dăm acestei agenții noi însărcinări legate de programul Copernicus, ca și de alte programe, pentru că crearea unor noi agenții pentru alte proiecte ar putea să fie costisitoare și superfluă. Mulțumesc foarte mult! <coughs> Mulțumesc foarte mult! Voi folosi această ocazie pentru a răspunde în slovacă, pentru că știu că domnul mă înțelege foarte bine. Acum, în ceea ce privește agenția care își are sediul la Praga, dați-mi voie să vă spun că prioritar pentru noi, pentru viitor, este uh, prioritară, prioritară este dorința noastră de a comercializa tot ceea ce oferă proiectul Galileo. Lucrul acesta este foarte important deoarece Galileo trebuie să stea la dispoziția atât a cetățenilor europeni cât și la dispoziția companiilor europene. Am vorbit deja despre Copernicus. Mai multe de 100 de aeroporturi din Europa folosesc deja EGNOS, de ce? Pentru că este mai ieftin decât uh, alte tipuri de tehnologie și, de asemenea, tehnologia EGNOS este mult mai uh, modernă decât alte tipuri de tehnologii. Consider că valorificarea și folosirea datelor pe care le vom putea extrage în urma proiectului Copernicus, e bine, toate aceste date, toate aceste informații trebuie să fie cât mai eficient folosite pe viitor. Uh, Astăzi am citit că Copernicus produce un uh, un uh, metabyte de informații în fiecare zi. A trebuit să caut ce înseamnă această unitate de măsură. Ei bine, e enormă. E clar că trebuie să găsim posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru a folosi toate aceste informații produse. În orice caz, agenția de la Praga oferă multe posibilități Comisiei Europene. Informațiile care vor decurge din Copernicus vor putea fi folosite de Frontex, dar și de alte agenții, Agenția pentru Mediu, cea pentru Siguranță Maritimă, toată lumea poate profita de pe urmele ei. Urmează domnul Dominic Riche și stă în spatele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Vreau să vă pun o întrebare despre spațiu, pentru că este subiectul despre care discutăm, dar uh, și în calitatea mea de vicepreședinte al Comisiei TRAN. În ce privește spațiu, vreau să știu dacă Comisia este de acord, dacă are un plan pentru dezvoltarea aplicațiilor terestre ale Galileo. Dacă realmente e vorba de câteva miliarde de dolari uh, sunt uh, obiectul unei uh, activități de pregătire. A doua întrebare privind spațiul. Comisia învizajează să susțineți financiar lansatoarele despre care vorbeați și pentru transporturi, apropo de dumpingul social în transportul, transportul terestru. Susțineți liberalizarea totală a cabotajului? sunte, vă veți spune de acord uh, uh, cu colegii în ce privește directiva privind lucrătorii uh, uh, care sunt uh, la în alte părți decât țara lor de baștină. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte al Comisiei de Transport. Sigur că trebuie să susținem în primul rând prin mijloace de reglementare aspectul legat de afaceri al proiectului Galileo. Galileo. Din punct de vedere juridic, trebuie să facem acest lucru ca să ne asigurăm că recipienții, receptorii acestor date din sistem ECO, de exemplu, sunt compatibili cu Galileo, cu semnalele de la Galileo. Toate echipamentele care sunt legate de căutare și salvare în situații de criză sunt, trebu trebuie să fie compatibile cu semnalele emise de Galileo. Și apoi trebuie să colaborăm cu domeniul și cu agenția Galileo pentru că ei pot să elaboreze strategiile prin care să se asigure că semnalul Galileo este preluat masiv și creează noi locuri de muncă și creează acest nou domeniu în Europa. Galileo este un proiect foarte modern și este cel mai modern pe care îl recunoaștem astăzi, mai modern decât GPS-ul și deci trebuie să facem tot ce putem ca toate măsurile luate pentru a folosi Galileo așa cum trebuie. În ce privește lansatoarele, asta este o sarcină foarte mare, dar înțeleg toate proiectele care ne garantează autonomia uh, privind accesul în spațiu. Mulțumesc foarte mult. Domnul Miroslav Lansdorf are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Și eu o să-i permit domnului comisar de semnat să vorbească în limba slovacă și o să-i pun o întrebare în cehă. Cred că este foarte important ca el să se refere la posibilitatea uh, de a permite transport maritim sau transport pe căile fluviale. Sunt surprins că aici se e vorba de o reducere de 15% de capacitate. Ce veți face pentru a întări posibilitatea la alți piloni? În Belarus se consideră uh, legarea a doua, două fluvii, Nipru și Dvina. Ce puteți face cu aceste mm, căi fluviale de la Mediterana până la Baltică? Și vreau să știu dacă veți susține proiectul ambițios al președintelui nostru Miloš Zeman de a lega Elba de Dunăre și Oder și de Oder, legând astfel trei mări europene. Dar, de asemenea, încălcând și legislația germană, pentru că Brandenburg și Saxonia uh, au o rezoluție parlamentară în acest domeniu. Mulțumesc, domnule Ransdorf, pentru această... Slovencine. Întrebare. Vă mulțumesc că îmi dați, iată, din nou ocazia să vorbesc slovacă. Întrebarea dumneavoastră sublinează încă o dată importanța căilor navigabile interne. Uh, întrebarea dumneavoastră subliniază importanța extinderii acestora și uh, consolidării căilor navigabile interne. Bineînțeles, posibilitățile care ne stau la dispoziție sunt limitate de bugetul pe care îl avem la dispoziție. Dar iată, datorită Parlamentului European, am primit acum uh, de trei ori mai multe fonduri decât în ultima perioadă de de perioadă financiară și din aceste fonduri po- vor putea fi sprijinite și căile navigabile interne. Aceste fonduri vor putea fi folosite pentru înnoirea flotei, care este de cele mai multe ori învechită. De asemenea, vor, dorim să folosim aceste fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii, în special infrastructurii portuare și a canalelor. Dar aceste fonduri trebuie să curgă și în direcția formării personalului calificat. Și spun asta pentru că adeseori IMM-urile sunt cele mai importante în sector. Acum, în ceea ce privește proiectele pe care stimatul eurodeputat le-a menționat, se pune întrebarea în ce măsură acestea sunt compatibile cu posibilitățile financiare pe care le avem. Domnul Cover, domnule comisar desemnat, nu sunteți de acord că Uniunea Europeană, mai ales în domeniul transporturilor, n-ar trebui să cheltuiască iurea banii contribuabililor pentru proiecte de acestea care nu aduc niciun beneficiu omului obișnuit din Spania, Portugalia, care sunt distruse de asemenea proiecte Programul spațial european este așa ceva. Uniunea Europeană are o fantezie care încearcă să concureze cu americanii și scopul acestor proiecte Galileo Copernicus este să spioneze pe su, supușii britanici și pe cetățenii europeni uh, ca să putem să intrăm în conturile lor bancare și să se umple buzunarele elitei europene Uh, uh, și în același timp sunt impuse niște taxe oamenilor obișnuiți. Deci ar trebui să se pună capăt acestei fantezii uh, inutile. Evident, piața comercială este, poate să se ocupe de spațiu mult mai bine, Virgin și altcineva, face o treabă mult mai bună decât statul sau aparatnicii de stat ca Uniunea Europeană. Mulțumesc! As a commissioner designate, ar trebui să răspund și la această întrebare, nu așa, fiind comisar desemnat. Dar înțeleg că, evident, aici aducem în discuție niște viziuni pe care le considerăm importante și dorim să discutăm aceste chestiuni, dar cred că din declarațiile mele anterioare v-ați dat seama că nu sunt de acord cu descrierea dumneavoastră ca a politicii spațiale europene și nu sunt de acord cu modul în care se cheltuie banii europeni așa cum îi descrieți dumneavoastră. Europa are nevoie de program spațial, avem nevoie de independență, avem nevoie de autonomie dacă vorbim de accesul în spațiu și nu numai din cauza prestigiului. Prestigiul nu are nimic de a face cu chestia asta. Avem nevoie pentru industria cu înaltă tehnologie, pentru sistemul de transport inteligent, pentru chestiunile acestea legate de traficul congestionat, pentru domeniul bancar, uh, dacă îi întrebați pe colegii din City, din Londra, o să îi spuneți că acest timp atomic care se stabilește uh, spațial este foarte important pentru tranzacțiile de la Londra. Deci nu trebuie să ne bazăm numai pe un singur sistem, o fi el bun. Da, și cooperăm uh, cu sistemul GPS foarte bine, dar Europa cred că este destul de matură, s-a dezvoltat încât să poată avea propriul sistem care, din câte știu eu, este susținut acum de partenerii americani. Mulțumesc foarte mult! Jetzt hat das Wort Claudia Schmidt. Urmează acum doamna Schmidt. Deci întrebări din Comisia ITRE, repet, vreau să mulțumesc uh, pentru aceste întrebări, uh, vreau să-i mulțumesc uh, președintelui Comisiei ITRE și acum urmează doamna Schmidt. Vă mulțumesc! un spațiu uh, unic uh, al transporturilor, un spațiu european unic al transporturilor este absolut esențial. Dar iată că apar o serie de discuții cu privire la taxele de trecere pe șoselele diferitor state membre. Dacă nu acționăm cât mai curând cu putință, mai mult ca sigur că astfel de măsuri de restricționare a transportului și mobilității vor fi transformate în realitate. Din păcate, acestea ar duce la renaționale, renaționalizarea șoselelor și la transformarea într-un vis frumos, dar depășit al spațiului uh, unic european al transporturilor. Prin urmare, e nevoie de utilizarea uh, spațiului uh, sau șoselelor drum și drumurilor europene într-o manieră cât mai liberă cu putință. Întrebarea mea, care este poziția noastră cu privire la taxe? ce aveți să-i spuneți uh, ministrului transporturilor din Germania în cazul în care v-ați întâlni cu el? Și mie mi-ar fi plăcut să, să pun întrebarea aceasta, spune domnul președinte. Domnul Șefcovici, mulțumesc foarte mult. În Europa reușim să construim infrastructura dar nu prea reușim să o și întreținem. Se investesc o mulțime de bani în construcția de autostrăzi, dar nu prea reușim să găsim finanțarea necesară pentru menținerea și întreținerea infrastructurii. Cred că aici dezbaterea cu privire la internalizarea costurilor uh, externe ne arată cât uh, de importantă este uh, crearea unui echilibru între toate, toți acești uh, factori, dar la fel de importantă este și găsirea finanțării necesare care să îi scutească pe utilizatorii finali de achitarea vreunei taxe. Pornind de la aceasta, Uh, ne dăm seama că situația din uh, Europa este una oarecum uh, problematică. Dacă traversezi Europa în mașină, trebuie să plătești cam la intrarea în fiecare, în, în fiecare stat. Trebuie să achiți o vinietă. Ajungi să aduni atât de multe încât nu mai vezi nimic prin uh, parbriz. E clar că trebuie să găsim o soluție aici. E nevoie de uh, de îmbunătățirea lucrurilor. Bine, avem tehnologia necesară, dar uh, statele membre parcă nu vor să o implementeze. Bineînțeles, nediscriminarea este ancorată în tratate, țin la acest principiu și ne vom asigura că acest principiu este respectat. Urmează domnul Liberațchi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar desemnat, am următoarea întrebare. Avem uh, facilitatea in Europe care ar trebui să faciliteze investițiile în TNT-uri. Cum vă veți asigura că va exista un echilibru între utilizarea acestor fonduri pentru transportul rutier și transportul feroviar? Din păcate, acest echilibru nu există în multe state membre. Vorbeați uh, despre infrastructură, dar vreau să vă întreb ce părere aveți despre obligațiunile de proiect Și, de asemenea, ce părere aveți despre atragerea capitalului privat în uh, contextul utilizării acestei facilități Connecting Europe? Domnule comisar desemnat, cu toții ne dorim un ministru european al transporturilor. Nu ne dorim doar un, uh, o persoană care să uh, creeze hărți. Avem o, de-a face cu un embargo nu doar asupra alimentelor, ci și asupra transportului. Uh, operatorii aerieni nu mai au ce transporta. Nu veți avea de gând să vorbiți și despre compensații acordate operatorilor în transporturi acelora, adică care au de pierdut de pe urma sancțiunilor impuse Rusia? Franța a introdus o serie de reguli cu privire la la timpii de odihnă pentru șoferi. Veți discuta cu Franța despre aceste reguli și îmi place foarte mult CV-ul dumneavoastră, domnul comisar desemnat. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în ceea ce privește echilibrul sau găsirea unui echilibru clar uh, între proiectele TNT, ei bine, S-a stabilit clar care sunt prioritățile, care este metodologia și uh, în ce măsură sau cum anume vor fi folosite fondurilor. Știți fondurile. 80% dintre fondurile oferite facilității Connecting Europe trebuie să fie folosite pentru eliminarea blocajelor, pentru uh, crearea acelei uh, rețele de transport european, uh, cu adevărat europeană. Uh, și asta trebuie să fie metodologia pe care trebuie să o folosim pentru alegerea proiectelor care trebuie să fie finanțate. Acum, în ceea ce privește obligațiunile pe uh, proiect, în calitate de membru al uh, Comisiei Barroso II, îmi doresc ca pe viitor uh, aceste obligațiuni de proiect să fie mai rafinate. Uh, ele și-au dovedit o serie de limite. Trebuie să le rafinăm tocmai de aceea și în același timp trebuie să ne asigurăm că mai mulți bani din sectorul privat intră în uh, finanțarea proiectelor. Acum, ceea ce privește embargoul impus de Rusia, e clar că această temă trebuie să fie discutată la Colegiul Comisarilor și dacă îmi permiteți, voi face tot ce îmi stă butiță pentru a discuta despre această temă la toate discuțiile cu rușii. Domnul Devi. Intervenție fără microfon. Entschuldigung. Ja. Äh, elnök úr, tisztelt Sefcsovics úr, az egyike a 9 TNT folyosón. Domnule Șefcovici, unul dintre cele nouă coridoare TNT este coridorul Rin-Dunăre. Este probabil cea mai importantă legătură între vest și est să ajunge de la Rin până la Marea Neagră prin intermediul acestui coridor. În, în cadrul strategiei Dunării se dorește promovarea mobilității și interoperabilității în uh, sau pe căile navigabile interne. Dar aceste căi navigabile interne nu sunt importate doar pentru statele membre, ci și pentru statele vecine, precum Serbia, Bosnia-Herzegovina, Ucraina sau Republica Moldova. Cum vă veți asigura, domnule comisar desemnat, că și aceste state din vecinătatea Europei vor avea fondurile necesare la dispoziție pentru implementarea acelor proiecte care sunt necesare pentru îmbunătățirea căilor navigabile interne europene. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebare. Într-adevăr, acest coridor din dunăre este unul esențial Vă mulțumesc de asemenea pentru întrebarea pe care o adresați cu privire la Moldova, Ucraina sau Serbia sau Bosnia-Herzegovina. Trebuie să recunosc că am fost entuziasmat de entuziasmul arătat de aceste state vis-a-vis -vis de strategia Dunării. Aceasta a fost una dintre primele macrostrategii dezvoltate pentru această regiune și uh, farmecul acestor macrostrategii uh, este acela că, datorită viziunii de ansamblu oferite de către Comisia Europene în statele membre și în statele din vecinătate, se poate obține o sinergie mai bună între diferitele instrumente de finanțare, între diferitele fonduri, uh, Uh, proiectele sunt uh, de o mai mare calitate și de asemenea sunt mai in, uh, in, sau relația dintre ele este mai mare astfel încât ele generează valoare europeană, la valoare adăugată la nivel european. Și aceasta este abordarea pe care vreau să o sprijin și în acest domeniu sau în acest context. E clar că noi ne dorim progresul, uh, Uh, continuarea uh, eforturilor pe marginea acestor coridoare transeuropene, dar în același timp știm prea bine că aceste coridoare nu se opresc la granița Uni Uniunii Europene și că avem nevoie de o continuare a proiectelor și în statele învecinate. Des, în acest context, bineînțeles, cetățenii și companii, companiile europene ar fi bine să coopereze mai bine cu statele învecinate. Lucrul acesta e bun atât pentru la nivel societal cât și la nivel, uh, la nivel uh, de companii. Doamna Meier, vă mulțumesc, domnule președinte. Am trei uh, întrebări concrete. În primul și în primul rând, fiascoul cu sateliții din ultima lună. Mi-aș dori să aflu care vor fi consecințele acestui ghinion care, iată, planează asupra programului Galileo. Cum veți evita evenimente de genul acesta pe viitor? E păcat că, iată, banii contribuabililor pur și simplu au fost irosiți. Uh, cum vă veți uh, asigura că nu vor mai fi create atât de multe reguli pentru sectorul uh, transporturilor și, de asemenea, care este abordarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de deciziile luate la nivelul parlamentelor naționale? Vă mulțumesc foarte mult pentru toate cele trei întrebări. Acum, în ceea ce privește accidentul cu sateliții, vorbeam deja de de acea anomalie anomalie care a fost detectată de, te, de specialiști. Bineînțeles că subiectul acesta este dificil, bineînțeles am fost cu toții dezamăgiți de cele întrebat, întâmplate. Rezultatele preliminare ale anchetei pe care le-am citit ne arată cât se poate de clar că sateliții noștri sunt foarte buni. Odată ajunși pe orbită, funcționează foarte, foarte bine. În cazul accidentului, practic, uh, cauza principală a fost uh, ultima bucățică a rachetei, aceasta nu a funcționat și acea ultimă bucățică a rachetei ar trebui să pună practic uh, pe, să plaseze corect pe orbită satelitul. Acum se pune întrebarea cum putem preveni asemenea situații pe viitor. Și cred că am spus cât se poate de clar că nu mai putem folosi pe viitor aceleași tipuri de lansatoare, e vorba de banii uh, contribuabililor și prin urmare trebuie să avem mare, mare grijă de ei. În august am încheiat un contract cu Arian 5 uh, pentru următoarele trei lansări din următorii doi ani. Aceste rachete Arian pot uh, transporta patru sateliți, este uh, un lansator, uh, lansatorul Ariane este creat în Europa și este foarte durabil, foarte bun și cred că folosind aceste rachete vom putea uh, compensa întârzierea care, iată, s-a acumulat în plasarea pe orbita sateliților Galileo. Acum, în ceea ce privește birocrația, sunt uh, sau îmi doresc să folosesc uh, toate instrumentele care îmi stau la dispoziție pentru a revizita a, în contextul refit toate actele legislative care au nevoie de o nouă e- e- evaluare. Alături de dumneavoastră vom stabili clar care sunt actele legislative care trebuie să fie îmbunătățite. Bineînțeles că există reguli europene în acest domeniu și le voi respecta. Urmează domnul Eichhout. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șefcovici, aici sunt. Vă mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit acum, până acum. În răspunsurile scrise însă, n-ați dat dovadă de prea multă substanță la nivelul cuvintelor și tocmai de aceea haideți că vă ajut eu cu o întrebare orală. De fapt, două. În primul și în primul rând, în pachetul 2030, clima-energia a Comisiei Europene, nu se spune mai nimic despre transport. În cartea albă, pe, al, pe de altă parte, se spune cât se poate declar că e, e nevoie de instrumente speciale pentru transport după 2020. Vreau să vă întreb cum veți uh, uh, proceda după anul 2020 cu uh, directiva privind uh, combustibilii și alte și alte Uh, instrumente legislative. În, acel, în al doilea rând, sectorul aerian. Știm prea bine că ICAO nu face mai nimic uh, și că trebuie să procedem rapid la negocieri internaționale. Ce vreți dumneavoastră să faceți? Vă mulțumesc foarte mult că iată îmi oferiți posibilitatea de a da mai multă substanță răspunsurilor mele prin intermediul întrebărilor dumneavoastră. În ceea ce privește situația post-2020, dacă ne referim la obiectivele privind biocombustibilii, știți prea bine că rezultatele obținute cu prima generație de biocombustibili au fost prea încurajatoare. Tocmai de aceea consider că trebuie să ne axăm mai degrabă asupra combustibililor alternativi și asupra tehnologiilor uh, novatoare care cu siguranță vor fi mai disponibile după 2020. Aceste instrumente sunt absolut esențiale pentru combaterea poluării aerului. Îmi doresc tocmai de aceea ca noile tehnologii și noile tipuri de transport să fie folosite cât mai curând cu putință. Și acestea trebuie să aibă emisii uh, cât mai aproape de zero. De asemenea, aceste noi uh, moduri de transport trebuie să fie atât de uh, intermodale încât să îi motiveze practic pe cetățeni să renunțe la vehiculul uh, personal. Doar astfel vom putea combate poluarea aerului și vom putea combate blocajele din trafic uh, cu care se confruntă majoritatea orașelor europene. Asta ca răspuns la prima întrebare a dumneavoastră. Acum, în al doilea rând, în ceea ce privește ICAO, știți prea bine că poziția Comisiei Europene este una dificilă. Comisia Europeană este în continuare observator. Ne are statutul de observator. Ne bazăm pe coordonarea politicilor statelor membre și ne bazăm, practic, pe ajutorul primit din statele membre în contextul acesta al, proces al procesului decizional uh, ICAO. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință alături de uh, miniștrii transporturilor pentru a mă asigura că poziția Uniunii Europene este cât se poate de coordonată la ICAO. Domnul Mil- Miltenburg. În ceea ce privește concurența în uh, sectorul transporturilor, uh, deci, pentru sprijinirea competiției în acest domeniu, e important ca regulile să fie armonizate în statele membre și această armonizare nu prea funcționează în momentul de față. În ceea ce privește timpii de odihnă pentru șoferi, încă nu ne-ați oferit întrebări. Franța, domnule comisar, vi s-a adresat deja o întrebare pe tema aceasta. Dacă timpul de odihnă este depășit, uh, în Franța se poate ajunge la uh, darea unei amenzi de peste 40.000 de euro și, de asemenea, interdicția de a conduce pentru un an de zile. Vreau să vă întreb ce veți face dumneavoastră în calitate de comensar pentru a vă asigura că regulile, în special în ceea ce privește timpii de conus și uh, timpii de odihnă, sunt, uh, deci regulile în acest domeniu sunt uh, general valabile. Și în ce măsură veți sprijini liberalizarea cabotajului? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Prin întrebările dumneavoastră arată clar că avem nevoie de o analiză comprehensivă a situației actuale, a legislației actuale în domeniul transporturilor. Trebuie să clarificăm, trebuie să simplificăm, trebuie să implicăm partenerii sociali în discuțiile cu privire la ce anume trebuie să fie schimbat. Alături de partenerii sociali trebuie să lucrăm la crearea unor platforme comune în ceea ce privește, spre exemplu, standardele sociale sau drepturile uh, lucrătorilor. Și odată ce aceste platforme vor exista, trebuie să ne asigurăm că ele sunt pun, puse în aplicare. Spuneați despre Franța, dar aceleși, aceleași lucruri se aplică și în Belgia. Legislația europeană nu spune clar că timpul de odihnă nu trebuie să fie pre, uh, petrecut de șofer în cabina camionului său. Deci nu există reguli clare în acest sens. Dar în momentul de față cerem clarificări din partea Franței și din partea Belgiei prin intermediul acelui EU Pilot un instrument care ne permite să rezolvăm problemele pe care le găsim în diferite state membre care nu aplică corect, să spunem, legislația europeană. În orice caz, această temă este discutată cu autoritățile din cele două state și sperăm să găsim o soluție nediscriminatorie și care să respecte legislația europeană. Domnul Svotovski. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Vă pun o întrebare pe tema construcției de șosele. Multe șosele au fost construite în țara mea, dar multe dintre ele au fost uh, construite prost. Existau uh, o serie de șosele care practic uh, mergeau uh, de nicăieri în nicăieri. Nu erau uh, legate unele de celelalte. Și autostrăzile erau con- construite până într-un punct și mai apoi proiectul era abandonat. Prin urmare, toate aceste pro- proiecte nu erau operaționale pentru că nu fuseseră executate în proporție de 100%. Nu sunteți de acord că trebuie să ne asigurăm că regulile sunt schimbate astfel încât șosetele, șoselele să fie construite bucată cu bucată, astfel încât uh, bucăți de șosele care au fost construite deja să poată fi puse în legătură cu alte șosele deja existente. Vă mulțumesc foarte mult pentru această problemă, pentru această întrebare. Această problemă se, se întâlnește nu doar în Polonia, ci și în alte state membre. Consecințele acestea nu sunt intenționate. De cele mai multe ori ele se datorează achizițiilor publice care pot fi contestate, care durează. Uh, de asemenea, studiile de fezabilitate necesită o lungă perioadă. Da, e drept, după cum spuneți dumneavoastră, avem nevoie de proiecte europene, în special în domeniul transporturilor. Ceea ce executăm trebuie să contribuie într-adevăr la îmbunătățirea situației dintr-o regiune, nu la complicarea situației din, uh, din respectiva regiune. Nu are nu ne, avem nevoie de șine care să se oprească undeva, nu avem nevoie de drumuri care să fie construite până într-un punct și să nu mai poată fi construite uh, din punctul respectiv uh, pentru că geologia nu o permite. Uh, Astfel de pro, proiecte nefinalizate generează blocaje, uh, irosire a fondurilor, deci nu avem nevoie de ele. După cum spuneați dumneavoastră, avem nevoie de acc- ca accentul să cadă asupra proiectelor încheiate, uh, acele executate în proporție de 100% și care îmbunătățesc situația dintr-o regiune. Uh, Uh, cetățenii europeni uh, pot vedea pe baza acestor proiecte că iată finalizate, că iată Uniunea Europeană face ceva pentru ei, că îi ajută, că le, uh, le ușurează viața. Și tocmai de aceea cred că trebuie să colaborăm strâns cu DG Move, cu DG Regio de asemenea, pentru a ne asigura că proiectele sunt îmbunătățite încă din faza de proiect. Urmează Isabela de Monte. Vă mulțumesc. Eu vreau să vorbesc despre cabotaj. În prezentarea dumneavoastră introductivă spuneați că cabotajul uh, este important, că trebuie să evităm camioanele care se plimbă goale pe șoselele uh, europene. Dar există o serie de lacune legislative. Uh, veți face ceva pentru ameliorarea acestor lacune? Poate că prin legislație am putea uh, îmbunătăți situația și uh, combate acest fenomen. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, această temă este una foarte importantă. Președintele Comisiei Tran a fost alături de mine la ședința în care auzeam plângerile șoferilor de camioane. Uh, șoferii de camioane ne spuneau că adeseori trebuie să sune ei la poziție pentru a le cere uh, polițiștilor să-i oprească uh, pentru că altfel nu se pot opri din pricina faptului că șefii lor uh, îi obligă să continue să conducă pe distanțe din ce în ce mai lungi pe timp de perioade uh, Uh, pe perioade din ce în ce mai lungi. Deci astfel de situații e clar că trebuie să fie combătute. Uh, iar în acest sens trebuie să introducem și acea cultură a respectării regulilor șefii uh, companiilor de transport și șoferii respectă ceea ce e scris în legislația europeană. Asta, bineînțeles, dacă îi obligăm. Și haideți să o facem, să-i obligăm. În ceea ce privește cabotajul, e drept că adeseori cabotajul este pus în strânsă legătură cu dumpingul social de către cetățenii europeni. Asta datorită faptului că doar 2% dintre mărfurile transportate pe șosele sunt transportate în sistemul acesta al cabotajului. Dacă cabotajul este este limitat, ă, atunci se pot face trei opriri în cinci zi, doar atât și tocmai de aceea una dintre, unul din patru camioane sunt goale pe șoselele noastre. Deci, în acest sens, vreau să vă promit că voi analiza situația, că voi încerca să vin cu reguli echitabile, simple, cu reguli care de asemenea să țină cont de mediul înconjurător. Regulile acestea trebuie să fie mai ușor inteligibile și de asemenea mai bine aplicate. Urmează domnul Salini. Mr. Chairman, thank you, Mr. Sefcovic. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Șefcovic. Aici sunt. La început ați vorbit despre traficul feroviar european. și RTMS trebuia să fie un factor de unificare pentru căile feroviare europene. Se presupunea că avem de câștigat în ceea ce privește interoperabilitatea. Ă, mai există probleme legate de specificațiile tehnice ale sistemului și am două întrebări legate de asta. În primul rând, sunteți de acord să sprijiniți pași suplimentari care să ducă la stabilizarea sistemului TMS și la aplicarea acestuia? Și a doua întrebare, vă veți asigura că Agenția Feroviară Europeană se ocupă de autorizarea uh, echipamentelor uh, RTMS la frontieră? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cred că ați subliniat un subiect care este extrem de important pentru viitorul uh, industriei feroviare europene, pentru că acest sistem ETMS este considerat drept cel mai bun de către toți uh, experții, este cel mai modern sistem de semnalizare dezvoltat vreodată. Uh, și ne asigură că de îndată ce îl aplicăm avem mai multe camioane, mai multe trenuri, uh, o situație a siguranței mai bună și în ciuda faptului că acest sistem a fost dezvoltat, ne lipsește încă aplicarea mai rapidă a lui. Și cred că cea mai bună soluție aici ar fi să avem un manager de aplicare pentru sistemele RTMS care să uh, se bată, să se lupte pentru uh, implementarea lor în uh, rețelele cheie la nivel european. Cred că este extrem de important pentru că vorbim despre trecerea frontierei dintr-o țară în alta și dacă am avea sistemul uh, Uh, acolo unele din accidentele tragice care au avut loc în ultimul an uh, în Europa ar fi fost uh, prevenite pentru că sistemul e mai bun și mai sigur. Și pot să confirm că pentru mine era a trebuit să fie răspunzătoare pentru camioane, pentru autorizarea uh, materialului rulant și ar trebui să fie responsabilă de asemenea și de aplicarea corectă a sistemului ERTMS. Și o să merg chiar mai departe și o să spun, pentru că e un subiect des discutat, aș pune era ă, la conducere și în ceea ce privește specificitățile tehnice ale materialului rulant. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să vă spun că mi-a plăcut foarte mult să aud că ați avut uh, o slu- că ați fost uh, șomer, pentru că uh, vreau să vă provoc să nu uitați cum este să trăiești din bani puțini. În uh, cabotaj am experiență de 30 de ani uh, ca șofer de camion și 10 ani am trăit în străinătate. Eu n-am avut o problemă, nu mergeam cu camionul gol. Aveam acorduri cu companiile. Ce s-a întâmplat prin uh, introducerea cabotajului este că am deschis ușile Uh, băieților răi care câștigă bani foarte mulți de la oamenii care, pe seama oamenilor care lucrează pe salarii de mizerie. Apoi avem și problema falsificării de permise de conducere. Pentru 400 de euro poți să intri pe un site și să obții un uh, pașaport, uh, un permis de conducere digital și uh, Poți să decizi chiar ce fel de vehicul ai dreptul să conduci. Chiar poți să cumperi mai multe și să conduci 24 de ore pe zi. Nu există nicio autoritate polițienească care poate să aibă un control în acest sens. Uh, permisele falsificate devin din ce în ce mai mult o problemă pentru că ar trebui să existe un registru internațional dacă vrei să ai activități transfrontaliere, ar trebui să poți ajunge la autoritățile polițienești din țara ta și să te înregistrezi ca șofer internațional. Și atunci uh, poliția ar putea verifica dar uh, brusc autoritățile naționale ar avea oportunitatea să verifice și să vadă dacă într-adevăr acest permis este uh, corect sau nu. Nu era o întrebare, intervine președintele. Da, înțeleg totuși ce dorea să transmită stimabilul coleg. Sunt convins că n-ați intenționat să spuneți asta pentru că știți că munca unui șofer de camion este foarte dificilă și nu cred că toți uh, Uh, șoferii de camioni sunt băieții răi. Pur și simplu fac transport internațional și transportă marfă dintr-o țară într-alta și se întorc la ei acasă și încearcă să se întoarcă cu camionul plin și nu să vină cu el gol. Dacă vorbim despre abuzarea sistemului, aici da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să rezolvăm problema. Dar întrebarea este ce putem face la nivel european și aici am spus-o deja de câteva ori și sunt pregătit să clarific și să simplific regulile ca ele să poată fi aplicate, dar aplicarea trebuie să țină de autoritățile naționale. Jill Evans are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. v-am să întreb uh, de zonele cu caracteristici specifice, uh, zonele de munte, zonele de coastă uh, și zonele insulare pentru că acestea sunt sensibile din punct de vedere ecologice. Eu reprezint țara Galilor, care nu are nicio acoperire tente și totuși avem o legătură vitală cu Irlanda și avem nevoie de investiții pentru a ne pune la punct legăturile feroviare. Ați vorbit mai devreme despre faptul că transportul atinge pe toată lumea, dar politicile de transport pot să și excludă oamenii. Cum vă veți asigura că uh, se acordă investițiile adecvate și sprijinul adecvat unor asemenea zone care uh, foarte adesea sunt dificil de accesat, dar au nevoie de investiții pentru turiști și din alte motive? Mulțumesc foarte mult. Uh, este într-adevăr o întrebare foarte importantă și foarte dificilă, pentru că înțeleg foarte clar ce vreți să spuneți și sunt de acord cu dumneavoastră că transportul este important uh, pentru integrarea economiei și pentru integrarea orașelor în regiuni și în, în rețelele naționale și internaționale, dar în același timp, dacă vorbim despre politicile europene și despre bugetul european, aici trebuie să spun că, din păcate, bugetul e prea mic ca să acopere toate nevoile. Și atunci s-a luat decizia să ne concentrăm asupra rețelelor transeuropene și să ne concentrăm asupra verigilor lipsă și asupra uh, blocajelor care creează disconfort și încetinesc creșterea economică. În cazul uh, țării Galilor, uh, aici firește Dacă nu a fost pusă pe lista programelor din TNT, cred că este foarte dificil să găsim o soluție pentru finanțarea unor programe specifice. Tocmai pentru că regulile care au fost adoptate concentrează uh, finanțele asupra priorităților TNT. Domnul Martese. Domnule președinte, domnule comisar desemnat, mai devreme n-ați avut timp să răspundeți la o întrebare din partea verzilor în ceea ce privește linia de mare viteză Lyon-Torino. Mie mi se pare că este o irosire rușinoasă a banilor publici. Comisia actuală a decis în martie 2013 să reducă mai bine de o treime din cofinanțare, din cofinanțarea care fusese decisă în 2008. Într-un an și jumătate, ă, costurile au crescut din nou situația financiară din Franța și Italia nu s-a îmbunătățit peste noapte și dubii legate de durabilitatea economică și de impactul asupra mediului, în special prin al doilea tunel feroviar, au crescut. Și atunci vă întreb, foarte simplu, dacă nu e totuși timpul ca acest proiect să fie reanalizat în mod riguros pentru a vedea costurile și beneficiile, și dacă n-ar trebui ca acest studiu să fie făcut de o organizație independentă înainte să se facă uh, un apel de oferte, astfel încât, să, uh, astfel încât fondurile să ajungă la proiecte mult mai utile din Europa. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Văd că este unul dintre subiectele uh, care fac obiectul unor dezbateri aprinse în Franța și Italia și în Parlamentul European. Și aici trebuie să spun că proiectul a fost aprobat și deci pentru mine este lege europeană pe care trebuie să o respect. Și trebuie să respect și ceea ce pot să vă promit, că toate aspectele, dacă vorbim despre construcția acestui uh, proiect, trebuie să respecte și alte părți ale legislației europene. Deci există niște consultări clare cu publicul. Uh, trebuie să ne asigurăm că normele de mediu sunt respectate și că toate elementele care fac parte din procesul decizional înainte de aprobarea unui asemenea proiect sunt corecte și respectă legea europeană. Veți înțelege că dacă începem să desfacem lista TNT, o să deschidem cutia Pandorei și s-ar putea după aia să nu mai putem închide. Deci ceea ce este important pentru mine este ceea ce a fost aprobat de către acest Parlament, de către Consiliu și cred că acum trebuie să ne concentrăm asupra, implementarea, asupra implementării și execuției și să respectăm toate celelalte elemente de legislație europeană pentru a ne asigura că toate normele și specificitățile sunt respectate așa cum se cuvine. Pavel Telicca Domnule comisar, bună seara! Uh, felicitări pentru ceea ce ați spus în ceea ce privește principiul folosește sau pierde. Sprijin acest principiu și voi insista să fie aplicat. S-a pus așa o întrebare legată de taxele uh, rutiere din Germania și s-a spus foarte bine că uh, vorbeam uh, în anii 50 de crearea unei zone europene, transeuropene, dar încă nu avem. Nu cred că am înțeles foarte bine dacă veți lansa sau relansa dezbaterea în ceea ce privește internalizarea costurilor externe, deci dacă ați putea să-mi răspundeți, ar fi foarte bine. Și în al doilea rând, când v-ați referit la respectarea nediscriminării. Cu toții știm că declarațiile din Germania sunt o cale de a justifica compensările. N-am nicio problemă cu taxele rutiere, dar aș vrea să evităm uh, compensarea ascunsă a cetățenilor germani, pentru că și asta ar fi o distorsionare a pieței. Când ați vorbit despre legislație mai bună, să știți că am făcut o recomandare pe care vă fac și dumneavoastră. Când venim cu o legislație care crește povara administrativă, întotdeauna există o cale să găsești o legislație care să scadă povara. Deci asta este, ar fi vital pentru creșterea economiei noastre. Thank you very much and, uh, I'm, Mulțumesc foarte mult. Dacă voi uh, beneficia de sprijinul dumneavoastră, sunt convins că voi fi sub lupă în ceea ce privește aplicarea principiului uh, folosește sau pierde. Și va trebui să fiu foarte la obiect cu aplicarea sa, pentru că resursele financiare sunt limitate și agenda este extrem de importantă și de încărcată și deci Trebuie să convingem statele membre să utilizeze uh, finanțele la timp sau să se confrunte cu posibilitatea pierderii acestor fonduri. Și, bineînțeles, voi face tot posibilul să aplic aceste reguli. Dacă vorbim despre situația din Germania, Așa cum am spus, pe de o parte mă bucur că această dezbatere a început în Germania, dezbaterea legată de modul de internalizare a costurilor externe, pentru că Germania este în continuare considerată ca una din țările cu infrastructură de primă mână și vedem că și acolo uh, se închid anumite portițe și că unele autostrade, autostrăzi, mă scuzați, nu sunt bine întreținute. Și a început dezbaterea pentru a vedea cum putem internaliza costurile externe pentru a utiliza infrastructura rutieră în uh, Germania. Cum am spus, pentru mine aceste două principii sunt cheie. Uh, poluatorul uh, plătește și non-discriminare și voi, poziția aceasta va fi foarte clară. De îndată ce văd litera clară a legii propuse de guvernul german, vă asigur că aceste două principii vor fi respectate. Uh, domnul Robert Ziller. Mulțumesc uh, foarte mult pentru răspunsuri. Aș vrea să spun că mi-a făcut uh, mare plăcere să vorbesc imediat după colegul care a fost coordonator și care văd că este susținător al dumneavoastră. Sunt convins că veți avea mulți suporteri aici. Dar uh, noi în ECR avem o delegație conservatoare britanică puternică care deocamdată nu e prezentă și tocmai de aceea o să vă întreb uh, din partea colegii Jackie Foster. Multe state membre vorbeau despre aplicarea, despre implementarea fabului faburilor. Cum propuneți ca statele membre să uh, accelereze implementarea faburilor pe viitor? E o întrebare foarte simplă, cea mai simplă pe care am avut-o. Da, îmi imaginez și vă mulțumesc pentru asta. Dacă ne gândim la asta, cred că toată lumea care se gândește la viitorul uh, luminos al industriei aeriene europene trebuie să fie extrem de frustrat de progresele pe care le înregistrăm în ceea ce privește SES. Încercăm să îmbunătățim situația prin aceste faburi, prin blocurile uh, aeriene funcționale care împart uh, Europa în nouă elemente teritoriale. Nu este ideea super, uh, soluția super ideală, dar creează o posibilitate mult mai bună de a avea rute mai scurte, zboruri mai directe economie de timp, economie de emisii de dioxid de carbon prin uh, zbor și, cum am spus, 5 miliarde de euro pe an. Cum am spus, până acum progresul este destul de limitat și dezamăgitor și vă sugerez două lucruri. În primul, lucru, în primul rând, să avem mai multe criterii de performanță. Aș vrea să sugerez uh, ca faburile să-și uh, respecte performanțele în conformitate cu aceste criterii. Deci cu cât poți să scurtezi zborul, cu cât poți să reduci emisiile, cu cât poți să îmbunătățești eficiența de zbor în fab și apoi să faci comparația între ele. Pentru că astfel poate declanșăm o concurență sănătoasă care poate arăta cum un fab face, se descurcă mai bine decât altul Uh, și cum unul salvează, economisește bani și altul irosește bani. Și dacă vedem așa ceva, dacă vedem o neglijare uh, consecventă a introducerii acestui sistem de faburi, cred că nu este nicio cale alta decât să declanșăm procedurile de infringement și să luăm uh, măsuri juridice, pentru că altfel nu cred că putem progresa atât de rapid pe cât ne-am dorit. Mulțumesc! István uh, Uihevi. Mulțumesc, domnule Șefcevici. Sunt chiar în fața dumneavoastră. Ca vicepreședinte al acestei comisii și ca lider al grupului socialist vreau să vă spun că după aproape trei ore de maraton aici, de audiere maraton, am știut întotdeauna că sunteți un diplomat foarte bun, am văzut asta din uh, CV-ul dumneavoastră, dar se pare că sunteți foarte bine pregătit și pe probleme de transport. Sunteți entuziast în acest domeniu. V-am văzut răspunsurile scrise și am, uh, am avut întrebări, dar deja mi-ați răspuns la ele, deci e momentul să vă relaxați și să nu ne mai gândim la transport și să-mi spuneți următoarele. În anii care vin, ca vecin care vine din Europa Centrală și de Est, cu istoria dumneavoastră. Care credeți că, cum credeți că va arăta viitorul pentru Europa în domeniul transportului? Ce putem face pentru a vă ajuta în anii care vin? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare filozofică. Știți că prin uh, natura mea sunt optimist, deci eu cred că viitorul strălucește, nu e luminos. Și în ultimii cinci ani știu că a fost o perioadă extrem de dificilă pentru Europa, am trecut prin multe și foarte adesea am fost pe marginea prăpastiei dar uh, atunci când am vorbit cu domnul președinte uh, despre cum era situația în urmă cu 25 de ani și unde ne aflăm acum, uh, vedem că este o dezvoltare istorică. Și în ciuda anilor de criză, cred că încă nu ne dăm seama cât de mult s-a schimbat Europa. Uh, și cât de mult ne-am dezvoltat și cât de multe sunt de apreciat. Și pentru mine, care am crescut în Bratislava, în spatele cortinei de fier și care în adolescență nu credeam vreodată că o să ajung în Austria, fără să, și să pot să fac asta acum fără să mă opresc la graniță, mi se pare un miracol trebuie să mărturisesc. Și ce minunat este că pentru copiii noștri asta e ceva absolut normal. Firește că nu există granițe. Uh, Firește că nu există controle la frontieră și așa ar și trebui să fie. Și cred că ar trebui să facem același lucru și în transport și cred că această comisie este foarte motivată să facă asta și știu că în această comisie sunt mulți experți care și-au petrecut cariera în domeniul transportului și am cunoscut pe mulți dintre ei și știu cât de pro-europeni sunteți și cât de mult doriți să Uh, lucrați la o zonă unică europeană care să nu fie împiedicată de controle, de frontiere, de întârzieri, de protecționism, să avem o singură Europa pentru transport. Da dar urmează totuși o ultimă întrebare. Doamna Lukaszewska. Mulțumesc, domnule președinte. Hai să trec imediat la întrebare. Întrebarea mea a fost deja, am primit deja multe răspunsuri, dar cum evaluați situația cabotajului astăzi? Ce credeți că trebuie făcut pentru a permite acestei piețe să crească? Cum putem utiliza capacitatea pieței? Cum o putem îmbunătăți? Și cum putem aplica cu succes regulile impuse de Comisia Europeană? Credeți că, de fapt, Comisia Europeană ar trebui să găsească susținere pentru companiile de transport care au pierdut șansele în Rusia în general în Europa de Est din cauza interdicției privind importul de produse alimentare și alte produse către Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cum spuneam, uh, chestiunea cabotajului este firește o chestiune foarte sensibilă din punct de vedere social. 2% din mărfuri uh, sunt transportate de sistemul de cabotaj, deci trebuie să simplificăm și să clarificăm regulile. Sper că uh, să ajungem la acest sentiment al siguranței sociale între camionagii și să îmbunătățim uh, ceea ce este foarte important și anume aplicarea regulilor care trebuie să fie pusă în aplicare de autoritățile naționale și putem folosi mai bine noile tehnologii. De exemplu, măsurarea modului în care se respectă regulile, tacograful digital, de exemplu, sau noile tehnologii care se vor dezvolta datorită nourilor, noilor sisteme de navigație și noilor potențiale, potențial al satelitului este o chestiune importantă pentru logistică și trebuie să folosim cunoștințele din statele membre. Apropo de o mai bună planificare uh, uh, a modului în care se descurcă șoferii de camioane, cum uh, se face încărcarea camioanelor și așa mai departe. Și cum se integrează într-un tip de transport intermodal acest transport intermodal pe care îl construim în Europa pentru a împiedica pierderile de bani și uh, influența negativă asupra mediului. Mai ales atunci când un camion, un tir mare merge gol. Sunt situații inacceptabile și e clar că următoarea comisie se va ocupa de aceste chestiuni foarte serios și va încerca să găsească o soluție cu autoritățile rusești pentru ca lucrătorii din transportul rutier să nu sufere din cauza tensiunilor dintre Rusia și Uniunea Europeană. 38 de întrebări și 38 de răspunsuri, iar acum domnul comisar desemnat mai are 5 minute la dispoziție pentru a încheia această audiere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor uh, distinși membri ai Parlamentului European pentru întrebările adresate. Acestea confirmă clar că atât Comisia TRAN cât și Comisia ITRE sunt foarte puternice din perspectiva perspectivei, uh, expertizei și se ocupă realmente de preocupările reale ale cetățenilor europeni. Știu că mulți dintre dumneavoastră vă ocupați și veniți din domeniul transportului, au fost, fost miniștri ai transportului sau foști responsabili la comisie cu această chestiune sau eurodeputați care vă ocupați de transport de foarte mulți ani. Cred că e foarte bine pentru cetățenii europeni. În domeniul transportului și spațiului, următorii cinci ani vor fi absolut cruciali. Și cred că mă pot referi și la întrebarea domnului Wihel. M-a întrebat cum văd viitorul Europei și viitorul transportului în Europa. Vă pot spune Uh, ce cred eu, și anume cum va fi judecată Comisia Europeană peste 5 ani. Cred că vor fi criterii foarte simple. Cum vom reuși să relansăm creșterea, vom, dacă vom reuși să creăm noi locuri de muncă, dacă am pregătit Europa pentru concurența acerbă din lumea globalizată și, de asemenea, dacă am făcut acest lucru în maniera noastră europeană, adică prietenoși cu mediul într-o manieră durabilă, cu standarde sociale foarte înalte și menținute ca atare. Și cred că nu vor fi întrebări la care va fi ușor de răspuns pentru fiecare cetățean european, va fi judecător al acestor răspunsuri bazate pe aceste întrebări politice importante dar cred că în Europa avem toate ingredientele necesare ca să aplicăm această rețetă. Și cred că împreună cu dumneavoastră, prin eforturi comune, putem uh, să facem, să avem realizări uh, semnificative. Știți că eu cred în cooperarea strânsă dintre Parlamentul European și Comisie pentru că sunt instituții comunitare europene cu adevărat. Am uh, colaborat în mandatul actual cu AFCO, cu Comisia Jurii, cu conferința președinților de comisii și voi avea aceeași atitudine față de o cooperare strânsă cu ambele comisii prezente aici. Sunt multe de făcut este, avem un program comun uriaș și provocările sunt enorme, dar cred că în Europa avem potențialul de a ne referi la toate. Cu susținerea dumneavoastră voi fi mulțumit să explorăm aceste opțiuni împreună. Mulțumim. Ja, mit diesem Statement kommen wir cu această declarație de încheiere, ședința noastră sau audierea noastră de astăzi se încheie. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care le-ați adresat comisarului desemnat. Ați abordat o serie de aspecte care țin de sectorul transporturilor. Vreau să-i mulțumesc comisarului desemnat Șefcovici pentru tot ceea ce a spus, pentru pozițiile pe care le-a exprimat. Le amintesc vicepreședințelor și coordonatorilor că ședința de evaluare a audierii va avea loc mâine dimineață la ora 9 și 30 la, uh, în sala A1G3. Ședința se va organiza cu ușile închise. La final, președintele mulțumește interpreților pentru eforturi, pentru răbdare de asemenea. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt. Iată, munca interpreților, spune domnul președinte, este, este uh, un, un lucru bun pentru, din punctul dumneavoastră de vedere. Iată, o seară plăcută.